Care colleghe, cari colleghi, buongiorno. Dragi colegi, dragi colegi, bună ziua. Un bun venit președintelui Consiliului și președintei Comisiei, care sunt alături de noi în sală. În urma concluziilor Consiliului Extraordinar al Uniunii Europene, care a avut uh, loc între 17 și 21 iulie, în urma discuției cu uh, conferința președinților în termenul articolul 154 alineatul 4 din regulamentul de procedură am decis să convoc această ședință extraordinară la orele 9.30 pentru ca Parlamentul European să poată discuta și să-și poată exprima propria poziție vis-a-vis -vis de planul de redresare și vis-a-vis -vis de cadrul financiar multi, multianual pe perioada 2021-2027. Prin ședința extraordinară de astăzi declar uh, redeschisă ședin, uh, ședința Parlamentului, plenara Parlamentului European întrerupă în data de 10 mai. L-ați primit prin mail uh, proiectul de ordine de zi, nu știu dacă sunt obiecții. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este considerată fi adoptată și va fi publicată pe pagina de internet a plenarei. Ordinea lucrărilor fiind astfel adoptată. Procesul verbal al uh, reuniunilor din 8, 9 și 10 iulie 2020 Textele aprobate de asemenea au fost distribuite. Nu știu dacă sunt observații legate de aceste acte. Nu. Atunci, procesul verbal este adoptat. Am câteva comunicări. Autoritățile competente ale, ale Germaniei mi-au comunicat alegerea doamnei Manuela Ripa în Parlamentul European, în, înlocuindu-l pe domnul Klaus Büchner, începând cu data de 16 iulie 2020 în urma sentinței Curții Europene uh, de Justiție din 19 noiembrie 2019, um, ținându-se seama de decizia uh, Huntei Electoral Central din 2020 și uh, Tribunalului din 9 ianuarie 2020, Parlamentul European ia act de alegerea ca eurodeputat a domnului Hordi Solei Ferrando, începând cu data 3 ianuarie 2020, în uh, locul domnului Albio, la cărui mandat a fost uh, uh, declarat vacant începând cu 3 ianuarie 2020. Uh, spun bun, bun venit noilor uh, colegi, le aduc uh, aminte că vor, se vor bucura de toate prerogativele respect, dacă respectă condițiile regulamentului nostru. Ecologiștii mi-au comunicat o modificare a o modificare a numirilor în anumite comisii parlamentare care vor intra în vigoare începând cu anunțul de astăzi. Doamna Ripa face parte din Comisia ITRE și din subcomisia SEDA. Vă mulțumesc și trecem la ordinea de zi. Declarații din partea Consiliului Europei și a Comisiei, dar domnul Weber dorea să ia cuvântul. Vă rog, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, înainte să începem această dezbatere privind rezultatele Consiliului European, aș dori să atrag atenția plenare asupra situației urgente, și anume situația din Marea Mediterană, unde am văzut că au fost acțiuni militare din partea Turciei, decizia vis-a-vis -vis de um, Hagia Sofia, o act- o atitudine de șovinism regional față de acest monument istoric, a cărei menire a fost schimbată. Acestea sunt acțiuni concrete din partea Turciei și aș dori să insist asupra faptului că nu este o chestiune uh, turco-elenă, turco-cipriotă, ci um, este vizată întreaga uh, Europa, tocmai de aceea um, aș dori să transmitem un mesaj foarte clar de că stă, suntem alături de cetățenii eleni, de cetățenii din uh, Cipru, trebuie să păstrăm dialogul deschis, nu există nicio îndoială, însă a venit momentul acțiunilor, trebuie să ne gândim și la posibilitatea introducerilor unei sancțiuni împotriva Turciei și trebuie să trecem la acțiune acum și pur și simplu doream să vă atrag atenția asupra acestei chestiuni. Vă mulțumesc, domnule președinte Weber. Îi loc îi rog pe colegii care sunt în sală așezați să poartă masca, așa cum ne cere regulamentul în uh, Parlamentul European. Ajungem acum la declarațiile din partea Consiliului și Comisiei și dau cuvântul președintelui Michel pentru prezentarea dumneavoastră. Vă rog. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari, Patru nopți și patru zile. Acestea au fost negocieri foarte complexe pe chestiuni extrem de complexe. Și în ceea ce privește uh, CFM-ul și fondul de redresare. Iar acest moment uh, consider că va fi uh, înscris în istoria europeană. Am reacționat uh, rapid, într-un regim de urgență și în mai puțin de două luni am reușit să punem pe picioare uh, un acord uh, cu peste 1,38 de trilioane de euro. Un răspuns masiv uh, care ține cont de mărimea problemei. Răspunsul Uniunii Europene este mai mare decât cel oferit de Statele Unite sau de China, de exemplu. De fapt, acordul acesta este uh, o uh, noutate din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru prima oară în istoria europeană vom împrumuta în mod colectiv pentru a finanța cheltuielile. De asemenea, pentru prima oară când fondurile bugetare ale noastre au legătură directă cu ambițiile climatice și, uh, de asemenea, pentru prima oară când bugetul bugetul va avea o legătură directă cu statul de drept. Și sunt convins că Europa este într-adevăr un pionier în acest uh, sens. Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră cu un acord care a fost susținut uh, în unanimitate de către cei 27 de lideri de state și guverne pentru a merge mai departe. Este un acord ambițios, puternic pentru Europa și pentru europeni este corect, echilibrat uh, uh, și am să vă spun și de ce. Pentru că aceasta va promova uh, cele trei reguli comune pe care le avem, convergența, reziliența și transformarea necesară. În ceea ce privește fondul de redresare, în primul rând, acest Next Generation EU este una dintre măsurile necesare pentru a face față impactului COVID-19 și mărimea totală a fondului de redresare este de 750 de uh, miliarde de euro, 360 în împrumuturi și restul în granturi. Toate acestea pentru a ajuta regiunile afectate și sectoarele se țintesc aici 30% din CFM și fondul de redresare pentru a lupta împotriva schimbării climatice și ne vom asigura că banii din fondul de redresare vor fi cheltuiți uh, pentru a avea o guvernanță solidă. În ceea ce privește bugetul, propunem uh, 1074 de uh, mili miliarde de euro Mobilizarea și angajamentul nostru sunt clare pentru a conduce eforturile în vederea reducerii inegalităților pe plan european, pentru a întări convergența și a uh, promova transformarea care este necesară. CFM-ul, uh, și probabil veți sublinia și dumneavoastră acest lucru, se vorbește de multe ori despre reducerile făcute față de propunerea Comisiei și din punctul meu de vedere aș vrea să nuanțez dezbaterea, pentru că punctul de plecare sunt uh, banii pe care astăzi îi cheltuim uh, în fiecare țară și dacă facem comparația cu ziua de astăzi, CFM-ul și fondul de redresare împreună reprezintă mijloace suplimentare față de situația actuală. Toate acestea în mai multe domenii, în domeniul digital, Orizont Europa, Erasmus și, de asemenea, propunem uh, implementarea unei uh, uh, rezerve speciale pentru Brexit. Trebuie să ținem cont și de faptul că cu acord sau fără acord va trebui să susținem țările și sectoarele de activitate care vor fi afectate direct de acest Brexit. Bineînțeles, există o temă care a atras atenția aici uh, și de asemenea în cadrul Consiliului acele uh, măsuri uh, corectoare și rabaturile care au fost menținute pentru patru state membre și acestea făceau parte din acordul global. Era nevoie de mijloace excepționale pentru mobilizarea fondului de redresare, deci uh, mobilizarea politică a dus și la această decizie. În sfârșit, vreau să vă atrag atenția și asupra resurselor proprii, pentru că am avut dezbateri formale și informale cu instituția dumneavoastră pe o chestiune centrală, pentru că noi considerăm că resursele proprii reprezintă un element radical în ceea ce privește transformarea pe viitor a Europei și cred că cu acordul actual am reușit, uh, poate chiar am depășit uh, așteptările de acum câteva săptămâni, pentru că am indicat un calendar politic și mai ales, și vreau să subliniez acest acest lucru, am adus un punct suplimentar față de propunerea Comisiei am, uh, vom începe rambursările pentru CFM-ul următor și nu pe cel de după, ceea ce reprezintă un mijloc extrem de puternic din punct de vedere politic de a încuraja deciziile. Aceasta reprezintă un angajament clar pentru noi, pentru Parlament, pentru șefii de state și guverne și cred că uh, E vorba aici de măsurile referitoare la taxa pe carbon la frontieră, digitală, uh, ETS și așa mai departe. Toate aceste măsuri vor fi dezbătute la nivel democratic, la nivel politic, um, în sensul clar al termenului, în sensul democrației europene și, de asemenea, în cadrul parlamentelor naționale. Și acest lucru este foarte bun pentru că va fi o dezbatere centrală pentru Europa de viitor. De asemenea, rolul Parlamentului European a fost uh, uh, în joc aici și mi-aduc aminte de ce s-a dezbătut chiar aici, în instituția dumneavoastră, dincolo de ceea ce se prevede în cadrul interinstituțional și rolul Parlamentului la nivel legislativ și în ceea ce privește uh, fondul de redresare și reziliență, de asemenea pentru alte programe de cheltuieli. În aliniatul 11 din concluziile noastre arătăm în mod clar că există un control politic în care sunt uh, implicate Consiliul și Parlamentul în ceea ce privește cheltuielile și e clar că vom continua dezbaterile pe această temă. Și acum un ultim punct care mă interesează extrem de mult și ne interesează pe toți de altfel, de 5 ani de zile mă aflu uh, la Consiliul European, la început în calitate de belgian, acum în calitate de președinte al Consiliului. În uh, weekendul acesta am avut o dezbatere foarte pe larg uh, cu uh, față în față în legătură cu statul de drept și drepturile fundamentale. O dezbatere care nu este un punct final, ci o etapă importantă în cadrul dezbaterii noastre și cred că am inclus această legătură, această condiționalitate între partea financiară și cea a guvernanței și a statului de drept. Fiecare va trebui să-și asume propriul rol, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European, de asemenea, în cadrul responsabilității partajate pentru a avea o dezbatere politică pentru că nimeni nu va scăpa de nevoia de a se întoarce la această temă, o temă care va fi centrală, vitală, aș spune, fundamentală pentru Uniunea Europeană. În concluzie, domnilor și domnilor, aș vrea să vă spun următoarele. În urmă cu câteva zile, am uh, trecut uh, pragul de 600.000 de morți din cauza COVID-19. COVID-19 ne-a dat toate planurile peste cap, a reușit să perturbe felul în care funcționează societatea noastră democratică a trebuit să restrângem în mod drastic libertățile fundamentale, drepturile fundamentale. Sistemul de sănătate a fost pus la grea încercare și sunt absolut convins că lumea după COVID-19 trebuie să fie o altfel de lume, cu un angajament mult mai clar, cu mai multă solidaritate, cu această exigență a umanității față de toți ceilalți. Acordul pe care vi-l prezint astăzi, din punctul meu de vedere, este un acord în primul rând pe partea financiară, însă mult mai mult decât atâta. Este mai mult pentru că prin dezbaterea pe care am deschis-o acum, arătăm care este sensul pe care îl dorim uh, pentru proiectul european în uh, perioada următoare. Și mă gândesc tocmai la acest moment istoric și simt uh, uh, oarecum uh, o notă romantică în acest uh, acord, uh, pentru că trebuie să hotărâm cum vom fi solidari pe viitor, cum vom face planurile împreună pentru a investi, pentru a reînnoi uh, dorința noastră de a fi uniți în următorii 30 de ani. Iată, unitatea europeană a fost întărită cu această ocazie și cred că mai mult decât niciodată transmitem un semnal europenilor, un semnal de încredere, de soliditate, un semnal uh, față de restul lumii prin care arătăm că Europa este prezentă și a rămas pe picioarele ei. Mulțumesc! Grazie, președinte Michel. La deci la parola... Vă mulțumesc, domnule Michel. Dau cuvântul acum președintei Comisiei, Ursula von der Leyen. Vă rog, doamna președinte. mil. 600 de mii de victime ale acestui virus extrem de ucigaș. 600 mii de vieți sfârșite mult prea devreme, 600 de mii de destine curmate, 600.000 de familii uh, știrbite, tot atâtea uh, persoane care vor fi mereu în memoria noastră. Știm că nu s-a terminat, din păcate, nu încă. Nu s-a terminat. Și dincolo de acest cortegiu funebru, putem să vedem deja cum economia noastră suferă foarte mult cetățenii, lucrătorii noștri, firmele, companiile suferă și se luptă. Această pandemie a început la încep începutul acestui an și să nu uităm uh, cum au evoluat uh, aceste curbe ale îmbolnăvirilor. Tot mai uh, Uh, gravă a devenit situația și amenințările. Criticile au fost extrem de aspre. Între nordul și sudul, estul și vestul Europei au fost aruncate cuvinte extrem de uh, dure. Dezbaterile privind uh, bondurile corona au fost unele uh, pe viață și pe moarte Situația a fost extrem de gravă și este gravă. Soluțiile sunt foarte puțin numeroase, însă soluția unică n-a putut să fie altceva decât metodă europeană, comunitară, colectivă și, bineînțeles, cu participarea Parlamentului European. Să nu uităm că nu ajunsesem încă la un acord privind bugetul european la doi ani după ce Comisia a făcuse propunerea inițială. Iată de ce Comisia Europeană venit cu o propunere europeană pentru ca să nu cădem în capcana unor reflexe ale trecutului, trecutului propunând o relansare europeană, Next Generation EU. Stimați membri ai Parlamentului European, știm cu toții că Uniunea Europeană încă nu a trecut de hopul cel mai greu, însă astăzi există o luminiță la capătul tunelului care se prefigurează. Taburile, judecățile au fost înlăturate. Mai mult decât atât, credem că am trecut de un moment crucial în Europa sau am sărit peste o capcană pentru că astăzi, pe plan european, 27 de state membre au uh, acceptat uh, bugetul și împreună cu piețele de capital am văzut cum se poate lupta împreună Next Generation EU. Acesta este un instrument unic de relansare dotat cu 750 de miliarde de euro. Această sumă de 750 de miliarde va susține pe cei mai afectați. O sumă care va fi un stimulant pentru piața noastră unică, 750 de miliarde care vor fi investiți în acordul verde, eh, ecologic, în reziliență și în planul de relansare ecologică. Precum și în digitalizare, bineînțeles că a se pune de acord asupra unei asemenea buget atât de mare și atât de aparte este o provocare deosebită. Asta înseamnă că e nevoie de curaj, de voință politică și, bineînțeles, că e nevoie de un spirit de compromis. Bineînțeles că nimic nu ne spunea că va fi ușor să se ajungă la așa ceva, dar bineînțeles că lupta a meritat. Și vreau să vă mulțumesc pentru că am cooperat așa de bine. Îți mulțumesc ție, Michel, pentru încredere, de asemenea. Și iată cum spiritul războinic, în sensul bun al cuvântului, a reușit să ne mobilizeze pe toți. Și am trecut de la uh, scenariul de uh, numai cu granturi la un scenariu în care putem să ne lăudăm cu 390 de miliarde în granturi, acompaniați de totuși 360 de miliarde de credite. Dar bineînțeles că au fost și dezbateri furtunoase. Însă acum, dacă tragem linia, putem să spunem că bilanțul este enorm, enorm de pozitiv și impactul va fi la fel de mare în viitor. Asta va însemna investiții în reforme legate strâns de prioritățile europene uh, și potrivite fiind cu recomandările specifice de țară. E vorba de investiții europene în Uniunea Europeană, așadar, astfel este absolut esențial ca Parlamentul European să joace un rol. Cheie. Ca și viitor, Parlamentul dumneavoastră va avea un cuvânt de spus foarte clar în ce privește conceperea acestei scheme de sprijin și funcționarea ei. Comisia se va asigura că transparența este de plină, inclusiv, dacă este cazul, pentru dialog structural în ce privește cheltuielile și prioritățile enunțate precum și cu un schimb de vederi permanent în ce privește implementarea planurilor naționale. Iată cum împreună putem să ne asigurăm că Next Generation EU va fi un program care dă rezultate reale. Numai așa vom putea să ne asigurăm că Next Generation EU este un program care va accelera digitalizarea și ecologizarea peste 30% din acest buget va merge către proiecte legate de combaterea efectelor schimbărilor climatice și cred că dacă reușim asta, e vorba practic de unul dintre cele mai mari pachete de relansare din lume. 5G, infrastructurile de rețele, industrializarea digitală, inteligența artificială Uh, clădiri uh, eficiente din punct de vedere energetic, mobilitate și așa mai departe. Iată cum vom moderniza, dar vom și lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta înseamnă că vom avea un sprijin deosebit pentru acele reforme atât de necesare ale economiei noastre pentru a-i acorda rezilianță, iar fondul de tranziție justă va sprijini acele sectoare, acei oameni, acele regiuni care sunt uh, și cele care trebuie să efectueze o tranziție mult mai accentuată. Însă, orice ar fi, vom avea o creștere de 125% a acestui fond de, uh, uh, de tranziție echitabilă care astăzi uh, atinge o sumă, deci cu 120 și ceva la sută mai mult decât în trecut, peste 700 de milioane. Bineînțeles că marele câștigător al acestui proces au fost, uh, au fost resursele proprii pe care le-am obținut în unanimitate. Acum avem și un calendar cât se poate de clar și avem și un uh, program uh, de plăți cât se poate de uh, clar. Timpul este uh, scurt. Acum, Comisia va veni cu un pachet legat de aceste resurse proprii. Asta va însemna o taxă digitală, de asemenea, mecanismul de ajustare a emisiilor la frontieră și o, o extensie a uh, Uh, ETS-ului, schimbul, mecanismul de schimb de emisii, care împreună vor însemna că dioxidul de carbon va avea uh, un preț sau un cost, mai bine zis, în orice uh, zonă a Europei și va fi cuantificat și în ceea ce privește importurile. Dar Europa trebuie să rămână, bineînțeles, competitivă. Stimați membrii Parlamentului, acum m-aș referi la un alt lucru care se găsește în centrul uh, construcției europene. Este vorba de valorile noastre. Aceste valori includ respectarea statului de drept, ale principiului acestuia și reprezintă aceste valori o fundație a Europei, ele sunt obligatorii și nu uh, pot fi cumpărate cu nimic. Consiliul European s-a angajat foarte clar pentru a respecta statul de drept și pentru a respecta interesele noastre financiare. Salut cu tărie această atitudine pentru că, bineînțeles, avem de a face cu banii publici o sumă uh, fără precedent cu acest program Next Generation EU, dar pe de altă parte, astfel, Comisia va monitoriza și va evalua propunerea sa proprie din 2018 privind statul de drept împreună cu ceilalți uh, legiuitori pentru a asigura că propunerea din 2018 va vedea lumina zilei și va fi implementată, dacă se uh, poate, chiar îmbunătățită. Protejarea bugetului și respectarea principiilor statului de drept merg mână în mână. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a proteja banul european, accelerând combaterea fraudei. Asta înseamnă că e nevoie de un sistem de controle și inspecții adecvat, inclusiv acea bază de date care ne permite să știm care este beneficierul final al fondurilor europene. Vom conlucra strâns cu Parlamentul dumneavoastră pentru ca acest lucru chiar să se întâmple în perioada următoare stimați membrii ai Parlamentului European. Am spus la început că Consiliul European, acordul care s-a obținut acolo, a însemnat o luminiță la capătul tunelului, însă lumina înseamnă și umbră. În cazul nostru, umbrele acestea pot să apară în ce privește implementarea pe termen lung al unui buget european mai degrabă uh, redus. Avem multe provocări, inclusiv valorile noastre de apărat, cu un buget relativ redus. Însă mă gândesc, bineînțeles, la lucruri esențiale, cum ar fi sănătatea. Mă gândesc la Invest EU, care au primit bani suplimentari aceste programe, dar cu siguranță nu atât de mult cât ne-am fi dorit. Și cred că fondurile noastre externe, dimensiunea acestora este mai cu, destul de îngrijorătoare. Trebuie spus că valoarea programelor europene depășește cu mult costurile aferente. Da, am reușit să evităm o serie de uh, reduceri bugetare solicitate de anumite state membre, însă acest cadru financiar multianual, așa cum este el prezentat, nu va fi ușor de uh, acceptat. Este un duș rece pentru unii, sunt sigură că asta se resimte și aici în Parlamentul dumneavoastră. Și, încă o dată, ar trebui să avem puțin uh, recul, să ne gândim și să înțelegem de unde am pornit și chiar înainte de a porni la drum, acest buget avea o lipsă de 7 miliarde uh, din pricina Brexitului, cu un stat membru mai puțin contribuitori, am reușit, din fericire, să acoperim această lipsă, aproape în totalitate, dar asta înseamnă că aproape toate țările trebuie să plătească mai mult la buget. Și dacă adăugăm și Next Generation EU, Acum ne trez... avem o, o capacitate enormă de acțiune 1,8 trilioane, care reprezintă mult din uh, produsul nostru uh, brut comun european. O creștere în total de 50% globală. Și mă gândesc dacă alte țări, alte continente se pot lăuda cu așa ceva. Doamnelor și domnilor, avem acum această șansă ca împreună să obținem ceva istoric pentru uh, Europa. Uh, criza, presiunea acestei crize a deschis uși care fusese închise mult timp și chiar dacă ocazia este una tristă, avem în fața noastră o nouă șansă pentru comunitatea noastră. În urmă cu 10 ani, cu ocazia crizei uh, financiare, după această criză am reușit să păstrăm Uniunea și moneda euro, însă prețul intern pe care a trebuit să-l plătim pentru acest lucru a fost unul imens. Economiile noastre s-au îndepărtat unele de celelalte. Tinerii au trebuit să-și părăsească țările în căutare de muncă și de un viitor um, vina, um, statele au început să dea vina unele pe celelalte și aceste consecințe le resimțim până în zilele noastre și de această dată cred că facem lucrurile puțin diferit și eu cred că le facem și mai bine. 750 de miliarde de euro, marea majoritate a acestor fonduri în calitate de, cu caracter de granturi, de subvenții, reprezintă un uh, simbol, un mesaj clar de solidaritate, însă Next Generation EU înseamnă mult mai mult decât bani. În crizele uh, trecute, Uh, statele membre au uh, înconjurat, au eludat instituțiile europene și datorită lipsei de uh, încredere în aceste instituții. Deci, Parlamentul European, de exemplu, nu avea niciun cuvânt de spus, nu avea nicio posibilitate de monitorizare. Situația de această dată este una diferită. De această dată, uh, Um, punem accentul pe o soluție comunitară, pe o soluție comună și pentru că Comisia a reușit să convingă printr-o propunere inteligent făcută. Mulțumită Next Generation uh, EU, toate statele membre în uh, același timp pot să își ajute cetățenii, întreprinderile, fără a recurge la austeritate din punct de vedere uh, bugetar. Și pentru că Next Generation EU se bazează pe metoda uh, comunitară, va reuși să vindece răni și să ne aducă pe toți împreună. De această dată, responsabilitatea uh, pentru bunăstarea uh, Europei și pentru viitorul copiilor noștri, noștri um, revine, ne revine nouă, nouă tuturor. Este o povară pe care o purtăm uh, plin de responsabilitate și plin de mândrie. Uh, trăiască Europa, uh, vive l'Europe! Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte von der Leyen. Dăm acum uh, cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În numele PPR are cuvântul președintele acestui grup, Manfred Weber, vă rog. Domnule președinte Sassoli, domnule președinte Michel, domnule președinte von der Leyen, dragi colegi, solidaritatea revine acasă. Acesta este uh, principalul mesaj uh, al uh, acestei reuniuni a Consiliului. În aceste zile am văzut și care sunt alternativele, scenarii de groază ale naționalismului și egoismelor naționale și PP-ul este fericit în acest moment că Consiliul European transmite un mesaj puternic de a fi împreună. 27 de state membre transmit un, un mesaj, un răspuns atât de puternic uh, în urma acestei crize. Aș dori să mulțumesc lui Charles Michel, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, președintei, președintelui nostru pentru aceste negocieri care au însemnat pentru toată lumea nopți nedormite, dar care au dus la un rezultat foarte, foarte bun. Am făcut o treabă excelentă în Europa și grupul politic PPE sprijină acest spirit al solidarității și coeziunii. Mă bucură acest acord, nu există nicio îndoială, însă nu mă bucură dealul Mm, salutăm rezultatul uh, Consiliului, summitului, însă trăim într-o democrație parlamentară, ceea ce înseamnă că acest rezultat, acest acord ajunge în Parlamentul European și um, rezultatul trebuie să fie unul diferit Asta nu înseamnă că trebuie să întârziem lucrurile, pentru că aud că se vehiculează aceste argumente uh, pe coridoare. Prima uh, propunere CFM, așa cum a spus Ursula von der Leyen, a ajuns în fața Consiliului în anul 2018, deci nu ne acuzați pe noi acum că am întârziat anumite lucruri. Uh, atât și Consiliul a avut mult timp la dispoziție din 2018 până acum. Ce facem noi acum um, este uh, procedura normală de a ne da consimțământul în temeiul tratatului de la Lisabona și există Uh, o sumedenie de puncte pe care trebuie să le criticăm și Ursula. Încă nu suntem pregătiți să înghițim pilula amară pe care um, ai amintit-o și tu, și anume CFM-ul. În legătură cu CFM-ul acesta, cred că nu se ridică la înălțimea provocărilor um, de viitor. Trebuie să fie mai orientate înspre viitor și eu, în calitate de uh, membru ales în Parlamentul European, nu trebuie să uit promisiunile pe care le-a făcut electoratului. PP-ul a propus, a propus, de exemplu, o, o pază de coastă și de frontieră puternică, care nu este bine finanțată în acest moment. PP-ul a, a, a, a promis că va combate împotriva unor maladii grave, cum este cancerul. Și acum ce se întâmplă? Uh, bugetul de sănătate este redus. În uh, toiul crizei COVID, PP-ul a Uh, promis de asemenea stimularea inovării. Consiliul a propus o, a, a produs o reducere a acestor fonduri, ceea ce înseamnă că pierdem teren în fața rivalilor din China și așa mai departe. Uh, PP-ul a, a promis o Europa puternică în, pe scena internațională și acum vedem reduceri la uh, Uh, instrumentele de vecinătate și așa mai departe. Acesta este primul punct de care doresc să, să discutăm. În al doilea rând, Europa nu este un bancomat pentru statele membre. Această propunere nu face decât să uh, ducă la o renaționalizare a fondurilor europene. 90% din cei 750 miliarde de euro din Next Generation EU Fund Um, se va îndrepta direct în bugetele naționale. Până ziua de astăzi, nimeni nu știe pe ce vor fi cheltuiți acești bani. Fiecare lider s-a întors acasă în ultimele zile cu o sumă frum- frumușică de bani. Însă, eu mă tem că acești bani vor fi uh, cheltuiți pe plan național pentru proiecte favorizate în fiecare țară. În Franța pe proiecte sociale, alții au spus că vor fi finanțate uh, proiecte de infrastructură uh, și peste câteva luni vom, ne vom întâlni din nou aici în Parlamentul European și ne vom plânge că cetățenii nu mai înțeleg care este ideea, care este scopul fondurilor europene dacă uh, lipsește o plus valoare europeană și cred că aceasta este drama cu care ne vom confrunta dacă din nou nu vom folosi acești bani pentru proiectele europene, așa cum au făcut uh, predecesorii noștri. Tocmai de aceea noi credem că statele membre, Consiliul, um, ar fi trebuit să convină o adevărată rețea europeană 5G, proiecte baterii cu, cu hidrogen, um, astfel încât toate aceste investiții să se desfășoare peste toată Uniunea Europeană. Însă cetățenii se pot baza pe Parlamentul European. Noi nu vom renunța la această idee, dorim să avem un cuvânt de spus în legătură cu uh, proiectele înspre care se vor îndrepta toți acești bani și noi vom veghea la respectarea plus, valoare, plus valorii europene și aș dori să uh, cer uh, președintului Consiliului și președintei Comisiei Europene să propună în mod oficial o listă de 5-6 proiecte industriale uh, care să fie finanțate de toate statele membre din fondurile, din banii pe care Uh, îi vor primi în următorii ani. Și, în al treilea rând, trebuie să discutăm din nou statul de drept. Pentru prima dată se creează o legătură între fondurile europene și situația statului de drept. Este o chestiune pozitivă, însă dacă este să uh, ne gândim la declarațiile uh, liderilor europeni din ultimele zile, nu prea înțeleg. Macron spune că există o legătură, alții spun că nu există această legătură, deci avem nevoie de claritate, avem nevoie de o foaie de parcurs pentru a înțelege cum se va respecta acest principiu, că nu vor fi călcători cheltuiți bani dacă uh, europeni dacă nu sunt respectate criteriile statului uh, de drept. Și uh, Vă mulțumesc din nou pentru acest rezultat, însă după acest Consiliu European trebuie să lucrăm din greu să găsim o soluție bună și rapidă și haide să profităm de uh, timpul uh, pe care îl avem în viitor pentru a găsi o soluție. Noi suntem dispuși să ajungem la un acord. Vă mulțumesc, domnule președinte Weber. În numele Socialiștilor și Democraților are cuvântul uh, președinta Iracea. Michel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Charles Michel, doamna președinte von der Leyen. În primul rând, uh, aș vrea să o citesc pe Aroa Lopez, uh, asistentă la Spitalul Valdebron care săptămâna trecută în timpul funeraliilor de stat memoria victimelor COVID spunea am uh, oferit tot ce am putut, am uh, lucrat până la limita posibilităților și am înțeles din nou, mai mult decât niciodată, de ce am ales această profesie pentru a avea grijă de oameni și a salva vieți, chiar dacă mulți colegi de-ai mei au trebuit să plătească cu viața asta. Am acoperit nevoile de bază, nevoile emoționale, am fost uh, mesagerii acelui ultim rămas bun pentru cei care mureau singuri, ascultând la telefon vocile fiilor lor. Am uh, făcut videoconferințe și am oferit mâna și a trebuit să uh, ascundem multe lacrimi. Vremea aceasta reprezintă cea mai gravă criză a generației noastre. Uniunea Europeană nu putea să abandoneze generația actuală și cele viitoare. Acordul la care s-a ajuns la Consiliu, doamna von der Leyen, domnule Charles Michel, va rămâne în istoria construcției europene, pentru că pentru prima oară în istoria noastră statele membre au ajuns la un acord pentru a avea datorie în comun, ceva de neînchipuit în urmă cu trei luni de zile. Și vreau să vă reamintesc că Parlamentul European este cel care a inițiat această propunere. Cred că instituția noastră ar trebui să fie mândră de asta respingerea deciziilor cu unanimitate în ceea ce privește uh, guvernanța pentru obligațiunile europene prezintă o altă miză mare pentru amprenta europeană timp de uh, decenii am văzut ce s-a întâmplat și cum s-a paralizat viața comunitară, iar acum conferința pentru viitorul Europei ne oferă o oportunitate pentru a da o nouă formă deciziilor noastre în cadrul proiectului european. Vreau să vă mulțumesc pentru că angajamentul luat ne arată că Uniunea Europeană a învățat de pe urma greșelilor din 2008. Dacă politica de austeritate a hotărât să salveze băncile și să lase deoparte persoanele, de data aceasta cetățenii, persoanele vor fi prioritatea noastră. Și dacă dorim ca ei să fie prioritare, atunci eforturile noastre trebuie să se centreze pe transformările uh, care să ducă la o societate mai ecologică, mai echitabilă, mai digitală. Socialdemocrația nu va permite ca redresarea să fie suportată de cei mai vulnerabili și tocmai de aceea avem nevoie de o foaie de parcurs cu angajamente clare pentru noile resurse proprii, astfel încât uh, bugetele naționale să nu aibă de suferit și nici puterea de cumpărare a contribuabililor vom reuși să depășim criza doar cu o fiscalitate echitabilă, pentru că sistemele fiscale a anumitor state permit multinaționalilor să economisească milioane de euro în detrimentul statelor bunăstare. Nu putem pierde timpul. Virusul ne lovește în continuare și Parlamentul trebuie să ofere garanții pentru ca redresarea să înceapă cât mai repede cu putință. Parlamentul, în calitate de autoritate bugetare, va negocia pe condiții de egalitate cu Consiliul pentru fondul de redresare și pentru viitorul CFM. Suntem conștienți de momentul istoric uh, și ceea ce reprezintă fondul de redresare, însă nu suntem la fel de optimiști în ceea ce privește propunerea de CFM Socialdemocrații nu vor accepta reduceri în ceea ce privește obiectivele pe termen lung, pentru că în momentul acesta trebuie să întărim independența noastră strategică și să reducem inegalitățile între statele membre. Vom lucra în cadrul negocierilor, care sperăm să înceapă cât mai repede, pentru a crește finanțarea pentru programe cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, LIFE și așa mai departe, și pentru programele de cooperare și ajutor umanitar. Pentru că redresarea Coordonarea nu se poate face lăsându-i deoparte pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, care trăiesc în condiții și mai proaste decât noi. Solidaritate în interiorul Europei, dar și în afara frontierelor noastre vom uh, rămâne pe poziții și vom elimina orice fel de propunere care uh, pune în pericol statul de drept. Drepturile uh, Uniunii trebuie să fie respectate de toți. Socialiștii știu foarte bine acest lucru. Nu putem permite niciun euro să ajungă la guvernele care nu respectă pe deplin statul de drept și valorile fundamentale ale Uniunii. Dragi colegi, atunci când politica nu mai este utilă, nu mai este în slujba cetățenilor, atunci societatea nu mai are încredere în ea. De aceea, acum trebuie să facem politică cu P mare, o politică care ajunge la acorduri, la angajamente, care e în stare să lasă interesele uh, private deoparte pentru interesul comun. Iată ce trebuie să facem. Ieri, uh, pe rețelele de socializare, un tânăr îmi spunea am din nou încredere într-o altă Europa decât cea de până acum. Deci cred Cred că totul este posibil și trebuie să ne luăm un angajament clar pentru Europa, pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Președinte Garcia Perez, adesso per il gruppo di... Mulțumesc foarte mult, doamna Perez. Acum, domnul Cioloș, în numele Riniu. Monsieur le Président, Madame la... Domnule președinte, domnule președinte, doamna președinte, vreau să-l felicit în primul rând pe Charles Michel pentru hotărârea sa de a ajunge la un uh, compromis și pentru că ai putut să cultivi încrederea cu Parlamentul European, absolut esențial pentru munca noastră comună. Asta trebuie spus. În numai câteva săptămâni Europa a reușit să dea dovadă de solidaritate, fără precedent. Acum avem uh, un împrumut în comun pe care trebuie să-l dăm înapoi împreună. Uh, în cadrul unei crize fără precedent, grupul meu, Renew, a făcut din planul de relansare ceva deosebit de important, esențial. Vom vedea ce se va întâmpla. Uh, astăzi acest plan a văzut lumina zilei și acordul de la Consiliu este unul istoric. Asta însă nu trebuie să ne împiedice să comparăm ceea ce s-a obținut cu ambițiile noastre proprii pentru Europa. Consiliul preferă să financeze mai mult planurile, planurile naționale decât cele comunitare ca prioritate această logică nu trebuie să ne împiedice să avem o capacitate comună de stra- investiții strategice europene veritabile. Și să nu uităm, această datorie comună europeană ea este absolut lipsită de sens dacă nu finanțăm împreună proiecte europene și aceasta este sarcina Parlamentului nostru. Programele naționale vor trebui să integreze prioritățile europene Parlamentul trebuie să facă tot ce poate pentru ca asta să se întâmple în cadrul unui acord interinstituțional privitor la implementarea acestui program. Ca să se ajungă la un acord, e nevoie de un plan de un cadru financiar multianual suficient de bine dotat pentru viitor. Digitalizare, uh, tineret, Erasmus, cercetare, sănătatea în uh, timp de criză, absolut esențială, criza ne arată nu sunt lucruri care pot fi sacrificate pe uh, altarul dobânzilor uh, sau, mai bine zis, uh, al um, randamentelor unor state membre. Și apoi, resursele proprii, importante. Nu are sens să împrumuți bani dacă nu știi cum îi dai înapoi. Un angajament interinstituțional clar este absolut esențial, permițându-ne să adoptăm resursele proprii înainte de a rambursa împrumuturile din cadrul planului de relansare. Asta este condiția noastră, ca un calendar precis să fie adoptat înainte de a începe rambursarea datoriei comune. Grupul nostru va accepta acordul final numai dacă avem garanții suficiente care să arată că fondurile europene sunt legate strâns de principiile statului de drept, nu declarativ, ci concret în realitate și în cadrul implementării. Numai așa vom putea să avem un mecanism uh, real avem nevoie de un dispozitiv cu reguli clare. Ele nu sunt uh, împotriva unui stat sau altul, Ungaria, Polonia și așa mai departe, nu, ci este vorba de un mega, mecanism care să ne asigure că nu finanțăm cu bani europeni politicieni care uh, Uh, dăunează zilnic și subminează zilnic valorile europene. Domnule președinte, Consiliul European a arătat încă o dată că proiectul european nu se poate limita la o sumă a intereselor naționale, fiecare cu veteul său. Viitorul nostru este unul comun ca și reușitele, eșecurile noastre viitoare și provocările viitoare. Conferința privind viitorul Europei trebuie să fie o astfel de ocazie care să redefinească guvernanța și unde să triumfe spiritul european. Acolo unde spiritul european și proiectul european vor însemna că putem din nou să visăm la ele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cioloș. Acum, domnul Nicolae B. O zi istorică pentru Europa, spunea președintele francez Emmanuel Macron, însă aceste discursuri mărețe nu vor șterge eșecurile comune. În rezoluția comună prezentată de toate grupurile, de la centru-dreapta până la extrema stângă, ne arată foarte bine ce dorește Parlamentul. Însă ne precipităm aici pentru că salutăm ceea ce s-a obținut în urma negocierilor, în urma cu câteva zile zile și care fac ca Parlamentul să nu fie decât uh, cel care pune ștampilă. Parlamentul are o muncă legislativă care trebuie să fie respectată și pentru a fi credibil are nevoie de un minim de timp pentru a reacționa. Însă dacă ne lipsește timpul astăzi, este pentru că ieri am pierdut foarte mult timp. În primul rând pentru că instituțiile europene au lipsit în uh, criza sanitară. Criza care ar fi oferit uh, ocazia să refundăm uh, Uniunea Europeană pe baza cooperării libere între națiuni și pentru a pune capăt birocrației. Acest moment de răscruce pentru Europa însă a fost uh, ratată și asta s-a făcut întotdeauna. Întotdeauna mergem mai repede și mai departe, fără să recunoaștem niciodată sau să învățăm din erorile noastre lipsă în ceea ce privește participarea la criză și în ceea ce privește coordonarea în fața crizei. Și un european încearcă să uh, acopere greșelile sale cu această intrare triumfalistă uh, în urma unei negocieri uh, dureroase pentru care șase țări vor fi beneficiare. Interesele naționale până la urmă vor avea întuietate în fața utopiei federale. Da, doamnă Merkel, domnule Macron, aceste lucruri există există în continuare și anunțurile și fanfaronadele făcute au făcut ca uh, să se treacă mm, de la 600 de miliarde la 500 de miliarde într-o clipă și reduceri în ceea ce privește PAC-ul, Erasmus și așa mai departe. Obiectivul principal însă, dogmatic, a rămas în picioare, se face un pas în plus pentru statul centralizat european și pentru o datorie uh, la nivel comun. Însă ce au de câștigat statele? Care sunt beneficiile pentru popoarele noastre? Susținerea economică putea fi organizată pentru fiecare țară în parte. Fiecare putea să hotărească cum se folosesc banii decât să li se spună de la comisie. Ni se explică astăzi uh, cu candoare și cu reavoință că această datorie este făcută de comisie, dar cei care trebuie să o ramburseze sunt statele membre cu ajutorul faimoaselor resurse proprii pentru a ajunge până la urmă la o impozitare europeană. Ni se vorbește de taxă pe plastice, taxă carbon și așa mai departe. Redresarea rămâne ipotetică și produsele financiare sunt necunoscute. Până la urmă, nouă țări contribuabili neți la bugetul european vor trebui să suporte mâine povara acestei datorii noi. De exemplu, uh, Franța va avea 40 de miliarde de euro din 750 și contribuția la buget va crește în următorii șase ani. Ceea ce este istoric pentru a relua cuvintele lui Macron este să se negocieze un acord care este împotriva intereselor propriei țări. Criza sanitară nu ar trebui să devină un nou pretext pentru a construi Uniunea Europeană, nu numai pe umerii uh, popoarelor, ci și împotriva intereselor lor fundamentale. Mulțumesc și acum pentru grupul verzilor, domnul președinte Filip Lambers, vă rog. Marc Rutte. Mulțumesc. Numele său este Marc Rutte, este liberal, este uh, olandez, uh, curt, austriac, uh, creștin-democrat și mai sunt și prim-ministri scandinavi care au spus că sunt uh, mânați de frugalitate. Eu aș spune că sunt cam zgârciți. Ei consideră că Europa este pur și simplu o risipă de bani și în această criză ei nu pot să fie decât niște simpli intermediari între piețele de capital și uh, țările în criză, dar o astfel de atitudine a dus la niște tensiuni absolut uh, uh Uh, mari în cadrul Uniunii Europene. Acești zgârciți trebuie să înțeleagă și să declare cât de mult țările lor au profitat de integrarea europeană în trecut și o vor mai face și în viitor. Bineînțeles că, în mod cinic, aceștia doresc să aibă și piața internă și, pe de altă parte, să nu plătească prețul care se cuvine. Morawiecki, pol conservator polonez, sau Orban, creștin-democrat din Ungaria. Pseudodemocrați. Pentru ei Uniunea Europeană este iarăși o mare risipă de bani, dar în profitul, pentru profitul lor, pentru oligarhii lor, în buzunarele lor. Dacă ar fi cinstiți, ar explica cetățenilor cât de mult țările lor au beneficiat și o vor face și în viitor de integrarea europeană și că atunci când s-au angajat la integrarea europeană, în principal libertatea și statul de drept uh, sunt uh, importante, așa cum au fost importante și sunt importante solidaritatea și compasiunea. Însă ei doresc să ia totul și să nu dea nimic. Pe de altă parte, majoritatea țărilor eh, europene, guvernanților, au eh, înțeles cât de gravă este criza europeană, pentru că au mărit mai bine de 200.000 de europeni în urma crizei, inegalitățile au explodat pur și simplu și acum eh, timpul ne presează și în ce privește provocările climatice. Și, având în vedere pe Putin, Erdogan, uh, Jinping uh, sau alții, uh, Uniunea Europeană este cam singură promovând dreptul internațional pe plan internațional. La noi Înainte aveam regula unanimității și extremiștii puteau oricând să se revolte. mai bine de o pătrime din propunerea inițială a comisiei a fost aruncată pe geam și, bineînțeles, că inițiativele cele mai importante au fost înlăturate. Este important uh, ca în aceste vremuri de criză să înțelegem că bugetul european a suferit iarăși reduceri, mai ales când vine vorba de uh, acel Green Deal. Exemplu, Fondul de Dezvoltare Rurală, partea cea mai ecologică din politica agricolă comună, redus cu jumătate și dacă vine un al doilea val de pandemie, cum să înțelegem că se reduc fondurile la cercetare și sănătate în mod drastic? Iar țările zgârcite pe deasupra uh, au uh, plătit au primit mai mult decât uh, dau în acest context, iar 30% din uh, banii uh, acordați uh, sunt uh, pentru schimbările climatice, însă fără un mecanism obligatoriu s-ar putea să rămână asta literă moartă. Domnule președinte, ați vorbit despre discuțiile, dezbaterile dumneavoastră, vă mulțumesc, domnule Michel, dar nu avem garanții. Nu știm dacă asta va merge în uh, realitate. În ciuda perseverenței lui Macron și lui Charles Michel și a lui Merkel, s-ar putea să ne trezim într-o situație în care, da, pentru prima dată Uniunea Europeană va finanța o datorie comună. Însă sunt probleme rămase în suspans. Domnule B, consider că, da, Uniunea Europeană trebuie să aibă dreptul să impună niște impozite și taxe, pentru că companiile multinaționale sunt, uh, au un comportament uh, de uh, predator. Trebuie impozitate bineînțeles că e nevoie de un protocol prin care Uniunea Europeană să se doteze cu buget european, cu o Uniune eh, Monetară Comună, dacă nu, lucrurile nu vor merge așa cum trebuie. În aceste zile este important ca punerea în aplicare acestui plan să fie uh, însoțită de un ingredient indispensabil zilele acestea, e vorba de încredere. Consiliul și Comisia Uh, ne-au uh, interpelat. Parlamentul este gata să participe la un acord satisfăcător, dar cu un volum financiar ad adecvat și cu niște condiții clar menționate, iar busola noastră comună va fi una uh, unică. e vorba de um, este vorba de interesul general european. Iarăși mă adresez acelor zgârciți care prin discursul lor și prin actele lor uh, ne, și cu ideologia lor nu fac decât să otrăvească an de an uh, spiritul european și să stârnească zâzanie și nu uitați că conservatorii britanici au făcut exact același lucru și știm ce a însemnat asta. Din potrivă, uh, noi, în loc să uh, întoarcem spatele unora celorlalți, trebuie să fim solidari pentru a ne asigura că avem o viață comună, demnă de trăit împreună. Împreună vom putea să mm, facem în mod inteligent ceea ce e de făcut, să ne continuăm drumul în secolul 21 și să știți că nu vă pronunța niciodată la asta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lambert. Înainte de a continua dezbaterea noastră, trebuie să votăm primul tur amendamentele la propunerea de rezoluție privind concluziile Consiliului European extraordinar. De la 10 jumătate va începe votarea, ea se va continua până la 11.45 prin metoda cunoscută în dățile trecute și deschid, uh, declar deschisă primul tur de vot deci până la 11.45 rezultatele vor fi cunoscute la 13 și Mulțumesc foarte mult, domnul Zile, din partea ECR. Microfon. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Mesajul a fost clar, trebuie să acționăm. A fost nevoie însă de câteva zile și Europa și Consiliul până la urmă au făcut-o și în urma negocierilor rezultatul conține angajamente clare și o, o flexibilitate destul de mare și de asemenea respect uh, față de toate statele membre care au adus uh, un acord rezonabil așa cum spunea domnul Weber, care ne permite să mergem mai departe. Alții aici la Parlament nu sunt de acord. Cetățenii doresc ca guvernele naționale să ofere mai multe răspunsuri în fața pandemiei și vorbim de solidaritate, dar ECRU consideră că guvernele naționale sunt împuternicite pentru a oferi răspunsuri și pentru a oferi susținerea necesară. Pe măsură ce statele membre iau uh, decizii în legătură cu măsurile ce trebuie aplicate în timpul pandemiei, guvernele trebuie să uh, utilizeze resursele de solidaritate, să-și asume responsabilitatea și, de asemenea, trebuie să redăm uh, speranța cetățenilor noștri, locuri de muncă necesare și să le asigurăm un viitor bun. Summitul a adus niște concluzii, dar acesta nu este sfârșitul uh, drumului și așteptăm ca chestiunile importante să fie rezolvate. Fondurile nu vor fi disponibile imediat pentru țările cele mai afectate și comunitățile cele mai afectate de coronavirus. Fondurile nu vor fi disponibile decât uh, după 12 luni, deci după perioada neagră prin care au trecut multe state membre. Aceasta reprezintă un risc foarte mare, această întârziere, și va fi uh, un moment periculos pentru cetățeni. E nevoie și de îmbunătățiri pentru a ne angaja în vederea finalizării acordului cât mai repede cu putință. Există alte chestiuni sau domenii în cadrul CFM-ului unde am putea îmbunătăți uh, situația. Reducerile, de exemplu, la PAC, la uh, dezvoltare rurală și alte domenii sunt uh, îngrijorătoare de asemenea, în ceea ce privește agenda digitală, piața unică uh, competitivă și agenda puternică geopolitică care ar putea să lase Europa nepregătită pentru a face fața în fața rivalilor globali. În sfârșit, trebuie să uh, terminăm negocierile uh, în cadrul CFM-ului. Rolul Parlamentului este foarte clar și nu va fi ușor pentru că suntem divizați în funcție de statele membre, de grupurile politice, dar oricum nu trebuie să întârziem procedura și să terminăm cât mai repede cu putință în aceste circunstanțe. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum pentru grupul GUE, domnul președinte Martin Șirdevan. Danke. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna Fondele, domnule Mășel. Nu cred că vă va surprinde că nu sunt foarte entuziasmat uh, față de acest acord. Statele membre, după uh, o perioadă lungă de timp uh, au uh, convenit asupra unui fond uh, comun de redresare prin contractarea unor noi datorii. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt bune, însă Europa va trebui să aștepte mult acest semnal de solidaritate. Grupul meu politic dintotdeauna a spus cu toată claritatea că Uniunea Europeană trebuie să răspundă în mod cuprinzător acestei crize COVID să existe o legătură cu dimensiunea socială și cu transformarea digitală și climatică de care are nevoie continentul nostru. Și dacă această ocazie este ratată de Consiliu, este un lucru foarte dezamăgitor, pentru că în locul unui plan de redresare ambițios avem în fața noastră un instrument care, din punctul de vedere al volumului, este departe de volumul de care am avea nevoie. Uh, avea nevoie de un răspuns de până la 10% din PIB-ul uh, european și vedem că în continuare se pune accentul pe austeritate, pe economisiri, se fac investiții um, contraproductive. Um, un uh, spirit, de, spiritul de care am avea nevoie de a începe un nou și un, adev- un adevărat nou proiect european lipsește datorită ego- egoismelor uh, naționale. Uh, acest lucru mm, se exprimă și prin faptul că în Consiliu nu s-a putut conveni un, un mecanism uh, privind reglementarea statului de drept care să garanteze o mass medie liberă, Um, o bună funcționare a organizației civile. Deci aceste valori comune nu sunt valori care pot fi sacrificate în schimbul a câtorva miliarde de euro, ci trebuie să fie valori fundamentale uh, uh, democratice. Um, plata înapoi a acestor fonduri din, uh, din venitul propriu este o idee foarte bună, doamnă von der Leyen, însă soluțiile propuse de dumneavoastră nu sunt suficiente. Am avea nevoie de vreo 130 de ani pentru a Uh, replăti aceste datorii din propunerile făcute de dumneavoastră. Tocmai de aceea avem nevoie de a, acum de un, uh, de un impozit digital, de o taxă pe tranzacțiile, de o taxă pe tranzacțiile financiare de până la 57 miliarde de euro, de o taxare a superbogaților, a Uh, societăților comerciale extrem de bogate și aici uh, veți găsi mijloacele financiare de care uh, ați, avea, nevoie, ați avea nevoie și de altfel, domnule Michel, în loc să ne lăsăm conduși de un paradis fiscal cum ar fi, cum este Olanda, ar trebui ca paradisurile fiscale din Europa să fie închise în cele din urmă. Avem nevoie de mai multe investiții în uh, viitor. Nu este credibil să uh, Uh, facem economii uh, în domeniul digital, uh, când vine vorba de protecția sănătății, când vine vorba de fondul pentru a finanța o o tranziție justă, echitabilă și în același timp să creștem cheltuielile militare. Săptămâna trecută Europa a ratat o șansă. Eu nu sunt sigur dacă vom mai primi o a doua asemenea șansă și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte Șirdevan. În numele neafiliat, neafiliaților are cuvântul domnul Giaruso. Un minut. Oggi per tutti i cittadini europei una giornata storica. Dragi colegi, e vorba de o zi istorică. Așteptăm de zeci de ani o schimbare ehm, politică majoră, însă un european n-a făcut decât să ne înșele așteptările. Ca și italian și ca european, îi mulțumesc domnului Conte pentru tot ce a făcut și mișcării 5 stele, pentru că au făcut multe lucruri importante nu mai trebuie să dăm uh, apă la moară politicilor de austeritate care ne-au sărăcit și au discriminat între diferitele noastre popoare și regiuni. Trebuie să, um, dăm, uh, uh, să mergem mai departe. Însă această schimbare nu înseamnă doar urgența de după COVID, ci și o schimbare de paradigmă, înțelegând riscurile, problemele, solidaritate între popoare și grijă pentru mediul înconjurător nu putem să nu respectăm promisiunile făcute astăzi. Părinții fondatori este clar că ne-au dat o lecție în ce privește existența Europei. Mulțumesc, domnul Mureșan. Aveți două minute. Mulțumesc. Domnule președinte, microfonul își dorește să vă mulțumesc de trei ori. Mulțumesc, uh, doamnă von der Leyen, domnule Charles Michel. Am reușit să ajungem la un acord și mesajul de la Parlamentul European este foarte clar. Salutăm susținerea ambițioasă de 750 de miliarde de euro. Avem nevoie de ajutor pentru cei care au fost afectați de coronavirus, de asemenea pentru companii, pentru regiunile care au avut de suferit. Este important ca acum să facem lucrurile bine, să utilizăm banii pentru a moderniza și mai mult Uniunea Europeană. Și cu cât uh, cheltuim mai bine, cu atât uh, trebuie să avem și monitorizarea necesară, transparența din partea Parlamentului European care trebuie să monitorizeze totul. Avem nevoie de buget de CFM și după perioada de după coronavirus. Trebuie să fie ambițios și suficient pentru a ne îndeplini promisiunile pe care le-am făcut cetățenilor europeni. Am văzut 27 de președinți și prim-ministri la Consiliu care se luptau pentru 27 de perspective naționale diferite. Acum Parlamentul European va lupta pentru perspectiva europeană. Am ascultat Consiliul, acum a sosit momentul ca Consiliul să ne asculte pe noi. Care sunt cererile noastre? Ne dorim ca mai mulți tineri să poată călători și învăța în alte țări pentru a cunoaște mai bine Uniunea Europeană și modul de viață european în diverse țări aici în Uniune. Și pentru asta avem nevoie de un buget mai mare pentru Erasmus. Dorim să construim mai multe spitale și să le modernizăm pe cele actuale. E nevoie pentru asta de un program ambițios de sănătate și mai nevoie de mai multă inovare și pentru asta trebuie să acordăm prioritate programului Orizont Europa. Nu trebuie să rămână nimeni în urmă prin fondul de tranziție echitabilă care trebuie întărit. Iată care sunt așteptările și cererile noastre tocmai pentru a susține bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani. Doamnă președinte von der Leyen, spuneați că bugetul este o pilulă amară pe care trebuie să o înghițim. Nu, nu vrem să o înghițim, vrem să o îmbunătățim, să începem negocierile cât mai rapid, să le finalizăm rapid și să avem și votul pe măsură pentru că dumneavoastră, uh, doamna von der Leyen, ați fost ministru, dumneavoastră, domnule Mișel, ați fost uh, prim-ministru. Știți că ultimul cuvânt îl are Parlamentul. Deci uh, trebuie să avem negociere rapid, să transmitem un mesaj clar cetățenilor că avem un buget ambițios pentru următorii șapte ani. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Bonafe, două minute. De final. Vă mulțumesc, domnule președinte. În cele din urmă, în cele din urmă și Consiliul European a reușit să ajungă la un acord. Și astăzi putem să vorbim despre un răspuns european crizei economice și sociale cauzate de coronavirus și pentru prima dată astăzi putem discuta de o datorie comună europeană uh, pentru a ne uh, reporni uh, economiile europene. A câștigat Europa uh, solidarității. Au pierdut cei care de ani de zile ne-au povestit că nu avem nevoie de Europa, care și-ar dori să rămână în, mm, între propriile granițe, să-și apere propriile interese naționale, ca și cum ar fi o diferență față de interesele europene. Apoi a sosit coronavirusul cu toată încărcătura de suferință pentru cei care nu au supraviețuit, dar și pentru cei care în fiecare zi uh, se tem pentru locul de muncă și dintr-o dată ne-am dat uh, seama cu toții cât de fragili suntem, însă ne-am dat seama că din această criză nu putem să ieșim prin pași mărunți, ci prin relansarea unui adevărat uh, și autentic proiect european. Deci, domnule președinte Michel, astăzi avem nevoie de, de efortul din partea noastră a tuturor cadrul financiar multianual nu este suficient, trebuie să fie îmbunătățit și uh, acest lucru dorim să-l facem noi. Avem nevoie de resurse extraordinare pentru a ne redresa uh, economiile, avem nevoie de planuri de modernizare a uh, economiilor și Parlamentul European trebuie să se poată pronunța. În același timp, trebuie să garantăm și continuitatea programelor europene, să, um, pentru că doar astfel vom avea un viitor solid, începând de la planul ecologic european acest plan se numește Next Generation UE uh, și fiind vorba de generațiile viitoare, nu putem accepta ca uh, programe precum uh, Orizont Europa, InvestEU, Health and Europe, Erasmus și așa mai departe să fie programe la care să se opereze reduceri bugetare atât de importante. Și nu putem să acceptăm în același timp ca fondurile europene să ajungă la cei care nu respectă valorile europene, la cei care subminează valorile democratice. Am făcut pași importanți până acum Însă, cetățenii uh, europeni acum încep să își recâștige Europa în Europa, încrederea în Europa, deci nu ar trebui să irosim această încredere. Domnul Garicano, două minute. Lo hemos conseguido. Mulțumesc, domnule președinte. Am reușit. Uh, mulți de aici, de asemenea de la Comisie, doamna von der Leyen și de la Consiliu, domnule Charles Michel, au lucrat uh, zi și noapte pentru a ajunge la un fond de redresare ambițios care să ne permită să facem față uniți acestei crize. Parlamentul a arătat drumul de urmat cu două rezoluții în aprilie și mai care arătau că e posibil un pact dacă ne gândim la nivel european. Europa și-a făcut datoria și acum toate țările membre trebuie să o facă la rândul lor. Unele țări uh, au sărbătorit uh, ca și cum ar fi câștigat uh, Cupa Mondială, dar de fapt greul vine acum. Uh, cei care vor trebui să utilizeze aceste fonduri n-au făcut încă nimic până acum pentru a pregăti terenul. Suntem la începutul unui drum lung și va trebui să profităm de această posibilitate pentru a îmbunătăți situația în țările noastre. Pentru că nimic nu vine gratis și nici măcar uh, acești bani care sunt finanțați cu datorie ce va cădea pe umerii viitoarei generații. Responsabilitatea noastră față de această generație viitoare este aceea de a utiliza banii pentru a construi o societate mai bună și doar în felul acesta trebuie utilizate resursele actuale. Mesajele noastre trebuie să fie vizibile peste tot, în fiecare colțișor al țărilor noastre, al Europei. Trebuie să explicăm că reformele care au fost amânate atâta timp și investițiile necesare trebuie făcute acum. Trebuie să folosim această oportunitate pentru a avea o Europa mai umană, pentru ca toată lumea să aibă capacitatea de a se bucura de o libertate mai mare, uh, să se pună tehnologia în slujba cetățenilor și respectând mediul în același timp. De felul în care se vor face investițiile va depinde viitorul Europei. Europei. Este un moment cheie al uh, angajamentului și al responsabilității și Parlamentul trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru ca această investiție enormă pe care o face Europa să fie bine și chipzuit folosită. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, domnul Campemenosi, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc domnule președinte Michel și doamna von der Leyen pentru prezența noastră de astăzi. Această dezbatere este foarte importantă, însă uh, nu are niciun înțeles dacă nu plecăm de la următoarea premisă. În ultimii 20 de ani, instituțiile europene au introdus un cadru de reglementare prea complex, neinteligibil pentru cetățenii europeni, un cadru de reglementare care și-a dus la contribuția la faptul că Europa, înaintea crizei uh, COVID, să fie zona mm, economică din lume unde se registra cea mai uh, mică rată de mm, creștere economică. Și dacă nu înțelegem acest lucru, lucrurile sunt grave, pentru că este clar că, așa cum au spus mulți, acordul uh, de la Consiliu este important din punct de vedere macroeconomic. Mm, consecințele pentru Italia nu sunt clare până la urmă, nu este clar uh, mm, care va fi finanțarea, care vor fi sursele de, de finanțare ale acestor uh, proiecte și nu este clar care sunt proiectele care vor fi finanțate. În schimb, știm deja care sunt recomandările pe care le va adresa țării noastre Comisia Europeană. Va cere reducerea fondurilor uh, sociale, de exemplu. Deci, Mm, prin, de exemplu, prin tăierea uh, prin tăierea pensiilor din Italia, au fost finanțate investițiile din, uh, din China, uh, de exemplu, și trotinetele electrice. Deci, această, nu aș dori ca această ipocrizie să nu fie pusă pe tapet, pentru că uh, Uh, riscul este să spună cetățenilor că nu am uh, înțeles gravitatea crizei și soluțiile precum cea propusă acum nu sunt soluții adevărate. Mulțumesc. Două minute și jumătate are cuvântul domnul Andresen. Mulțumesc. Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene avem obligațiuni comune europene și investim în redresare economică. Și noi, ecologiștii, salutăm această schimbare de paradigmă, o atitudine importantă și înțeleaptă din punct de vedere economic. Dacă dorim să ieșim mai puternici de pe urma acestei crize economice, avem nevoie de adevărată uniune economică și monetară. Însă prețul plătit pentru acest pas a fost mare. Noi am considerat că ar fi că este un preț prea mare. Ați sacrificat, domnule Charles Michel, pe altarul planului de redresare cadrul financiar multianual. Um, după câțiva ani puternici de creștere economică și de sporire a bugetului european în anul 2024, bugetul european va fi de fapt redus. Cercetarea, digitalizarea, protecția uh, naturii, oamenii din regiunile miniere, uh, tinerii care doresc uh, să călătorească prin programul Erasmus sunt, toate aceste uh, puncte vor uh, avea de suferit uh, datorită uh, compromisurilor pe care le-ați făcut în fața șefilor de guvern și de stat. Puteți să ne explicați de ce în această perioadă de uh, pandemie ați redus programul de sănătate? Nu are niciun rost, mi se pare mie. Investițiile de 30% în uh, proiectele climatice sunt un pas în direcția bună Uh, Parlamentul European de mult timp a luptat pentru mai multe investiții în proiectele climatice, însă pentru a atinge obiectivele tratatului climatic de la Paris nu uh, sunt investiții suficiente. Trebuie să investim mai mult și în biodiversitate. Trebuie să ne asigurăm ca nici un uh, proiect uh, european să nu fie nealiniat uh, acordului climatic de la uh, Paris. Nu trebuie să mai investim în uh, carburanți fosili și, domnule Michel, noi verzi ne rușinăm că în uh, domeniul uh, statului uh, de drept ați, uh, v-ați folosit de aceste valori ca tactică de negociere. Pentru noi, statul de drept și democrația ar trebui să fie înțelese de la sine, pentru că Uniunea Europeană nu este un bancomat. Uh, atitudinile lui Victor Orban și altora asemenea lui ar trebui să fie blocate pe viitor și vă asigur că noi vom rezista în, în următoarele săptămâni din acest punct de vedere. Parlamentul European este colegiuitor și vom da dovadă de constructivitate chiar dacă vom, vom negocia foarte dur pentru că, după cum am spus, proiectul de buget uh, multianual este inacceptabil pentru noi. Mulțumesc, domnul Van Overtfeld, un minut și jumătate. De Europese Mulțumesc foarte mult. Consiliul European a ajuns la un acord. El era absolut uh, esențial deoarece instituțiile europene nu pot să își permită să uh, nu facă nimic în condițiile în care numărul de victime ale pandemiei continuă să crească și consecințele economice ale acestea sunt tot mai uh, greu de suportat. Fondul de relansare va permite, o, uh, în adevăr, o, crește, o relansare economică, însă multe lucruri au rămas vagi. De pildă, condiționalitatea și acele alerte care să fie declanșate. Nu știm exact cum va funcționa asta și nici nu știm uh, cum va funcționa uh, situația în cazul unor imobilizări. Și ce se va întâmpla apoi cu rambursarea Uh, datoriilor. Anumite contururi au fost deja schițate, însă aplicarea concretă a uh, acestui mecanism de rambursare ale celor 750 de miliarde rămâne în continuare uh, una extrem de vagă și uh, n-am niciun fel de garanție. Discuțiile vor trebui să continue. Mai am și uh, alte puncte de întrebare legate de criteriile folosite, de pildă acel șomaj istoric. Mi se pare ceva neproductiv, contraproductiv. Iar acordul de obținut la Consiliu uh, influențează direct uh, cadrul financiar multianual uh, programe de cercetare și inovare au fost afectate negativ acestea, însă ele sunt absolut necesare pentru reziliența economică. Mulțumesc, domnul Gușmao, pentru două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Datoria publică europeană comună reprezintă un precedent important Vorbim însă de uh, datorii. Dacă nu ajungem la resurse proprii și nu s-a făcut uh, niciun avans în acest sens la Consiliu, nu facem decât să uh, înaintăm banii din uh, bugetele viitoare. Deci n-ar trebui să-i păcălim pe cetățeni în această privință, pentru că prin această datorie se întoarce și acea cunoscută condiționalitate uh, economică care ne-a făcut ca în trecut să oferim un răspuns uh, dezastru în fața crizei, dezastru pentru economie și pentru cetățeni, pentru proiectul construcției europene. Și prețul pentru a ajunge la acest acord a fost un buget mai mic, uh, un buget care uh, crește inegalitățile, deci mai puțină Uniune, nu mai multă Europa, care a fost folosită pentru a-i cumpăra pe cei patru, așa numiți four frugals, cei patru mai austeri. care pe de altă parte acceptă fără nicio problemă rabaturile în ceea ce privește contribuțiile lor. Deci s-a acceptat un fel de mită pentru a da undă verde acestui plan despre care vorbim astăzi aici țările acestea vorbesc despre etică, dar până la urmă ele sunt principalele beneficiare ale pieței unice și de peste un deceniu încalcă regulile în ceea ce privește echilibrul macroeconomic, cel puțin dacă ne gândim la țările de jos. Rezoluția noastră spune că nu vom accepta bugetul așa cum a fost el prezentat, pentru că există această inegalitate și pentru că există aceste cecuri oferite, aceste rabaturi. Așteptăm să vedem dacă celelalte grupuri politice vor respecta această rezoluție și vor accepta sau nu o uniune mai nedreaptă. The news of the agreement this week have been very positive. Veștile au fost bune în această săptămână cu acordul plin de speranțe. În contextul acesta atât de dificil, este un pas înainte important și este exact ceea ce așteptăm de la Uniunea Europeană. Dorim ca statele membre acum să aibă o mentalitate plină de responsabilitate atunci când cheltuie acești bani, cheltuie acești bani pentru că sunt banii cetățenilor până la urmă și până la urmă asta reprezintă simbolul nostru european, solidaritatea, să nu uităm asta. Am avut astfel un mecanism de relansare puternic care a fost uh, creionat, dar am pierdut ocazia de a consolida democrația și statul de drept, mai ales în această perioadă dramatică în condițiile în care anumite minorități, cum ar fi uh, uigurii din China, doresc ca Europa să dea un exemplu mai puternic în acest domeniu. Sunt state membre care vor primi mulți bani fără a se simți obligate de a-și schimba metoda de uh, abordare a uh, minorităților și opoziției, așa cum știm și noi, catalanii, prea bine, Spania continuă să plătească, să cheltuie mulți bani pentru a spiona liderii independantiști catalini în uh, ciuda unor recomandări ale ONU în această materie și mă întreb dacă se poate relansare economică fără democrație. Asta se poate în China, însă în Europa nu se poate așa ceva, se conturează un coșmar și trebuie să uh, ne trezim la realitate. Mulțumesc! For mevrouw de voorzitter. Na de vier dagen... Vă mulțumesc foarte mult, președintă. După cele patru zile și nopți descrise de președintele Michel, eu aș spune că în acest acord, acest acord este precum The Good, The Bad and The Ugly Um, partea bună este că avem un acord nu doar pe marginea um, bugetului, ceea ce întotdeauna este dificil, dar și pe marginea planului de redresare ca urmare a crizei um, cauzate de coronavirus și a consecințelor acestei crize. Haideți să nu dăm dovadă de naivitate crezând că am ajuns la sfârșitul acestei crize și dacă îmi permiteți, aș profita de această ocazie să mă adresez cetățenilor datorită faptului că strălucește soarele nu înseamnă că s-a terminat această criză și că virusul nu mai este activ. Deci trebuie să rămânem vigilenți din punctul de vedere al sănătății și să nu ignorăm și alte domenii Uh, migrația și uh, paza de uh, frontieră. Um, data trecută, când ne-am confruntat cu o criză migratorie, am spus că Europa trebuie să lucreze împreună și acum bugetul tocmai pentru acest capitol a fost redus și data viitoare, când ne vom confrunta cu o criză europeană, din nou se va spune că nu putem să-i facem față decât pe plan european și apoi când vine vorba de statul de drept în toate în, uh, cu fiecare nouă versiune din concluziile Consiliului, uh, statul de drept uh, și formularea privind statul de drept a fost tot mai diluată. Însă, nu, am, nu este totul pierdut. O să acceptăm mâna întinsă de președinta Comisiei pentru a lucra la uh, formularea textului în mod concret și cred că dacă vom face acest lucru ne, ne, ne vom asigura că guvernele din Polonia, din Ungaria, din Cehia și din alte state vor înțelege că Parlamentul European nu renunță la importanța statului de drept. De deci ce este o chestiune atât de importantă? Adăugăm un element nou prin arhitecturile europene, prin planul de redresare. Însă uh, fundamentul acestui proiect european rămâne statul de drept. Deci trebuie să îmbunătățim textul de destul de slab uh, propus de Consiliu și accept, după cum am spus, mâna întinsă de la Comisie. Doamna Marcheș, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. În sfârșit, oferim un răspuns europenilor, cetățenilor și companiilor europene. Iată, avem în sfârșit un răspuns avem un fond de cooperare care se bazează pe o emitere a unei datorii comune. Comisia a dat dovadă de creativitate în răspunsul oferit, care în același timp era echilibrat. Dacă ne gândim la planul în sine și uh, cadrul uh, financiar, Uh, statele membre care sunt uh, mulțumite cu uh, ceea ce le-a fost alocat. Avem însă o îngrijorare în comun cu Comisia Europeană, așa cum a spus-o și doamna von der Leyen. Avem nevoie de niște planuri strategice, cum ar fi, de exemplu, Orizont Europa sau EU Health, programa, programul creativ Erasmus sau Europa pentru valori. Uh, Parlamentul European este pentru acest răspuns, dar va utiliza toate mijloacele aflate la dispoziție pentru a ajunge la o Uniune Europeană mai puternică, mai rezistentă și pentru aceasta ne bizuim pe ajutorul Comisiei Europene. Pentru că până la urmă se pune în pericol valoarea adăugată europeană. E bine însă că și liderii europeni sunt alături de noi și în cadrul acestei negocieri atât de lungi, au susținut interesul european în fața intereselor naționale. Nu trebuie lăsate deoparte nici egalitatea de gen sau lupta împotriva schimbării climatice și am dorit să vorbim aici și despre resursele proprii, taxa digitală sau taxa pe tranzacțiile financiare. Bugetul trebuie să țină cont uh, în special de venitul național brut și aceasta ne-a adus la dezbateri anuale, tocmai de aceea dorim resurse proprii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Dragi colegi, această pandemie ne-a luat prin surprindere pe noi europenii pentru că am văzut cât de neputincioși suntem. Am văzut asta la început. Economiile noastre sunt foarte afectate, iar răspunderea noastră, cea care ne revine, este de a face să renască speranța ca să fim mai bine pregătiți pe viitor în cazul unor astfel de crize. Sperăm că lumea de mâine va fi mai reziliantă, mai inovantă, mai solidară, mai verde. În acest spirit șefii de stat și de guverne au adoptat acest plan de relansare. Ea este un pas înainte istoric, absolut major. Și cred că nimeni din această aulă nu ar putea să conteste așa ceva, poate doar dacă ar fi mânat de rea credință absolută. Domnule președinte, vreau să vă felicit pentru că ați uh, ajuns la un acord extraordinar pe acest buget. Îl sprijinim uh, cu tărie, însă nu a fost ușor Însă era previzibil asta, bineînțeles. Uh, șefii de stat și de guvern, guvern uh, au fost încurcați de unanimitate și știau că pe plan național vor fi judecați cu asprime, iar această metodă de lucru trebuie să, să fie de domeniul istoriei Domnule președinte, în poziția noastră de astăzi, ca și deputați europeni, dorim un angajament clar și constrângător pentru a avea noi resurse proprii introduse în uh, buget și nu uh, uh ceva vag. Dorim uh, acelor companii multinaționale GAFA uh, care practică optimizarea fiscală și altor întreprinderi chinezești să plătească când este cazul. Iată de ce avem acest plan de relansare pentru solidaritate intraeuropeană, fără a îngreuna prea mult pe cetățenii noștri. Iată, trebuie să fie pus pe hârtie ceea ce a fost conceput în teorie. Domnule președinte, dinamica uh, se face resimțită, putem, putem încă de astăzi împreună, cu încredere, cu rapiditate, să o pornim la drum. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you for... Mulțumesc! Un minut și jumătate Domnul Madison. Vă mulțumesc, doamna președintă, dom- doamna Fandela, domnul Michel. O să continui în limba mea uh, maternă. În primul rând, este foarte interesant să îi aud, uh, să-i aud pe toți uh, bucurându-se de găsirea acestui acord, însă Um, eu mă întreb de ce am avea, de ce trebuie să mm, contractăm împreună datorii în valoare de 750 de miliarde de euro. Principalul motiv exprimat de Comisia Europeană este că multe state membre nu și-ar putea permite să contracteze datorii uh, individuale la în, în condiții atât de bune, pentru că propria economie nu le funcționează. De ce se întâmplă acest lucru? Datorită faptului că directivele, regulamentele europene au împiedicat atât de mult statele membre încât lucrurile nu prea funcționează atât de bine în ele. Statele membre care au fost uh, uh, cumpătate cu propriile politici uh, bugetare, de exemplu Estonia, statul din care provin eu, care are una din cele mai reduse um, cote de datorare suverană din lume, trebuie să accepte aceste datorii comune pentru că alte state membre s-au întins mai mult decât le ținea plapuma, deja le permitea plapuma de mai mulți ani și acum, în ceea ce privește statul de drept, nu putem evita uh, și ignora tratatele pentru că tratatele nu, permit, nu, ar, per, nu ar trebui să nu permit acest precedent ca Comisia Europeană să se împrumute uh, pe plan european, pentru că știm cu toții cum vor fi replătite aceste datorii. Eu sunt sigur că chestiunile vor ajunge să fie discutate în, de către instanțe, așa cum s-a întâmplat și în Germania. Mulțumesc, un minut, domnul Aicaut. Um. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să folosesc acest minut pentru a vorbi celor patru austerieni de la Consiliu despre chestiunile pe care le avem în toate familiile noastre politice. Întrebarea pentru ei ar fi, la 10 ani după eurocriză, când în sfârșit e momentul să avem un plan de investiții, să facem reduceri. O criză de sănătate care lovește Europa peste tot și totuși reducem programele de sănătate în Europa. Un buget pe 7 ani cu investiții pentru următoarele decenii și aici să reducem bugetul la cercetare. Următoarea criză majoră, schimbarea climatică, să reducem bugetul și la fondul de tranziție echitabilă. Uh, democrația europeană este în pericol peste tot, uh, să uh, dăm cu piciorul și statului de drept. Iată, dragi austeri, ați avut rabaturile, însă aici e vorba de viitorul Europei, în interesul tuturor și al vostru. Noi, Parlamentul European, vă oferim vara ca să vă regândiți la prioritățile voastre. Mulțumesc. Și acum, domnul Jonța, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, planul financiar multianual, cadrul financiar multianual și noul fond propus sunt necesare. Indiferent ce spunem noi astăzi, eu cred că ce a pregătit Consiliul în urma unor negocieri atât de îndelungate uh, cu participarea Poloniei este totuși uh, ceva demn de uh, interes și subliniez asta. Solidaritatea și solidaritatea și răspunderea partajată au triumfat față de egoismul național. Ceea ce se propune acum este ceva pozitiv pentru toată lumea, eu cred asta cu tărie. A folosi statul de drept ca o scuză uh, Uh, este ceva uh, strigător uh, la cer. Cu toții, Bolonia, Ungaria, dorim și noi un climat și o planetă curate. Nu trebuie să cădem pradă acelor pretexte legate, de pildă, de statutul judecătorilor și să se impună sancțiuni. Eu cred că să ne, trebuie să ne menținem onestitatea aici. Dacă este să revizuim mecanismul de stat de drept, el trebuie să fie unul fiabil nu trebuie să ne, frică, să ne fie frică de astfel de pași. Eu sper că foarte repede acești bani vor fi injectați în economie pentru ca să fie folosiți în zonele cele mai sărace de către antreprenori, de către oamenii care lucrează din greu, care trebuie să fie protejați. Cred că vor fi introduse aceste noi instrumente. Ele nu sunt perfecte, dar eu sper că vom merge înainte și să sperăm că acești bani vor fi folosiți așa cum trebuie în toate statele membre. Domnul Omarje, un minut. Merci. Mulțumesc, doamna președintă. Acordul la care s-a ajuns la Consiliul European este istoric. Însă, din experiență, experiență și pentru că suntem lucizi, știm că ușile câteodată deschise se închid repede în fața logicii concurenței, a competiției. Viitorul ne va spune care este adevărul. Însă istoria nu poate fi pe termen scurt și acordul de la Consiliu s-a făcut uh, cu prețul reducerilor pentru politicile pe termen lung ale UE. PAC, cercetare, Erasmus, sănătate, Pactul Verde și uh, FSE. Acordul s-a făcut de asemenea cu un început îngrijorător de renaționalizare a politicilor europene și cred că până la urmă acest acord arată că interesele naționale au uh, avut întâietate față de politicile europene pe care noi le susținem. În concluzie, vreau să spun Consiliului că Parlamentul European va avea ultimul cuvânt. Noi uh, avem putere de codecizie asupra regulamentelor și suntem garantul uh, metodei comunitare. Mulțumesc! Thank you. One minute, Madam Adinolfi. Doamna Adinolfi, un minut. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Pe 20 iulie am văzut cum s-a născut Europa Solidarității. Este o dată care va fi uh, uh, considerată în viitor începutul unei noi uh, epoci cu 750 de miliarde um, care sunt date pentru relansare și pentru acea datorie comună. Vom fi generoși și vor primi bani și cei care uh, credeau că nu o să primească nimic, cum ar fi suveraniștii italieni și uh, străini. Sunt încă multe de făcut. Parlamentul European va încerca să îmbunătățească acordul. Anumite state, acele state frugale, dau dovadă de miopie. Cum să poți să tai bani de la sănătate în plină criză de sănătate publică? Apoi trebuie mai multe investiții pentru sudul Europei, relansarea turismului, a industriei culturale, care ani de zile au uh, suferit și suferă și acum din cauza crizei pandemiei. Ne bucurăm de ce s-a întâmplat, uh, suntem mândri. Este foarte clar că părinții fondatori ar fi mândri și ei de această relansare a Europei care părea moribundă ieri trebuie să uh, fim prezenți la întâlnirea cu viitorul. Mulțumesc foarte mult, domnul Caspari, două minute. Stimată doamnă președintă, aș dori să felicit Consiliul European pentru acest, acest acord rapid, ceea ce reprezintă un, un semnal puternic. Vedem că Europa Uh, se ceartă, că există tensiuni uh, față de diferite interese, însă că statele membre sunt în stare să ajungă la o poziție comună când situația este gravă. Deci cetățenii pot să vadă că ne putem baza pe Europa, că Europa este solidară și că face față provocărilor comune. Acest document um, și acest acord este un bun punct de plecare, însă nu putem să-l ștampilăm uh, pur și simplu. Banii trebuie să Ehm, curgă de la 1 ianuarie, deci mai avem uh, câteva săptămâni uh, timp la dispoziție pentru a îmbunătăți lucrurile și trebuie să discutăm câteva subiecte. Oare am făcut suficient pentru a ne asigura că fondurile vor ajunge în investiții uh, de care avem nevoie și că nu vor fi păstrate în viață structuri perimate? Oare de ce statele membre nu au permis într-adevăr o programare europeană, așa cum se întâmplă cu succes în uh, în multe uh, planuri uh, structurale. Uh, și de ce nu s-a pus accentul pe această metodă comunitară? A doua întrebare pe care aș dori să vă adresez, domnul președinte Consiliului. Cum trebuie să ne asigurăm că doar că uh, un procent din uh, PIB sau cele 3-4% din PIB în următorii ani. Dar cum ne asigurăm că uh, cei 49% din PIB-ul național care sunt cheltuite în uh, statele naționale pe plan național sunt cheltuite în mod adecvat? Pentru că uh, fondurile europene vor avea succes doar dacă și statele membre, prin cei 49% de investiții din uh, fonduri naționale, um, îi vor investi în măsurile eficiente și este o chestiune foarte importantă pe care trebuie să o discutăm și cu reprezentanții guvernelor naționale următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru un minut și jumătate. Are cuvânt acum un domnul Vălcă. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă von der Leyen, stimatule domnule Michel, este bine că ați obținut un rezultat în urma acestor negocieri, însă nu este bine um, cum arată acest compromis. Pilula mare pe care ați uh, amintit-o astăzi, pe care o serviți, nu o vom înghiți astfel, pentru că prin propunerea dumneavoastră se scurtează fondurile în domeniile importante pentru viitorul Uniunii Europene, programul InvestEU, investițiile în neutralitatea climatică, Ehm, sunt reduse de la ehm, uh, 31,6 la 8 miliarde de euro. Când vine vorba de o tranziție uh, justă, echitabilă, socială, uh, din nou reduceri uh, bugetare în toiul unei pandemii globale, politica uh, de sănătate a fost redusă la 41, la doar 41 de milioane de euro anual. Cum se poate așa ceva? Programul, planul de redresare se numește UE Generația Viitoare. Acum uh, Uh, situația pare că mm, următoarea uh, generație a Uniunii Europene urmează să se Uh, ocupe de uh, redresarea economică, de provocările climatice și așa mai departe. Uh, tocmai de aceea Parlamentul European trebuie să se poată pronunța și el când vine vorba de planul de redresare și cel mai important punct vulnerabil, statul de drept. În forma sa actuală, acordul este inacceptabil. inacceptabil. Statul de drept este baza pentru cooperarea europeană, garantul drepturilor fundamentale și tocmai acest punct Uh, face ca această pilulă să fie extrem, extrem de amară. Parlamentul va lupta până la ultima resuflare pentru ca uh, jurnaliștii, cei care protestează, uh, să poată dormi liniștiți pentru că știu că le sunt apărate drepturile fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate are acum cuvântul domnul Kerner. Mulțumesc, doamna președintă, doamna von der Leyen, domnule Michel, dragi colegi, dragi colegi. Este bine că avem un rezultat în urma acestui summit, însă eu cred că acest weekend ne-a arătat și că statele membre uh, privesc Uniunea Europeană doar ca un bancomat. Este important să contribui uh, cât mai puțin la bancomatul respectiv și să scoți cât mai mulți bani. Uh, pentru frugali, Uh, să plătească cât mai puțin, alții doresc să primească să scoată cât mai mulți bani. Însă, dragi colegi, Uniunea Europeană nu este un uh, uh, bancomat și trebuie, pentru că acest lucru, trebuie să punem accentele pe ceea ce va conta pe viitor, pe Erasmus, pe educație, pe cercetare, pe crearea unei adevărate uniuni a hidrogenului. Uniunea Europeană trebuie să fie puternică acolo unde nu sunt atât de, de, de puternice statele mele. Dragi colegi, pentru anumite state membre, Uniunea Europeană este un uh, bancomat în sensul că ei și prietenii lor se pot îmbogăți uh, din fondurile europene și avem nevoie de o garanție, o <laughs> protejare a statului de drept pentru a ne asigura că banii nu ajung la cei care doresc să devină autocrați sau la prietenilor. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru și uh, din acest punct de vedere, Merkel și compania au fost trași uh, pe sfoară de Orban și ceilalți, un lucru care nu va fi acceptat de Parlamentul European. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Beck are cuvântul. Veștile bune mai întâi. Brexitul a economisit uh, Marii Britanii 80 de miliarde de euro net. Um, suma cu care ar fi contribuit la fondul de, redres- de redresare. Nu, irosi nu irosi niciodată o criză bună. E motivul pentru care Uniunea Europeană până în 2027 va cheltui 1,8 miliarde de euro, 750 de miliarde prin datorii. Este o lovitură de stat. Articolul 10 și 311 uh, din TFUS ne spun că bugetul Uniunii Europene e trebuie să fie echilibrat și că este finanțat în totalitate din venituri proprii. Niște cuvinte clare, dar uh, Uniunea Europeană contractează datorii în mod ilegal. Confucius a spus că dacă cuvintele își pierd sensul, popoarele își pierd libertatea nu în Ungaria sau în Polonia, ci datorită Bruxelului și Berlinului. Merkel se poartă ca și cum Germania ar fi o superputere ca SUA după război, și impune altora banii contribuabililor uh, germani. Însă germanii au cele mai mici averi private din zona euro, plătesc cele mai mari impozite din lume, plătesc prețuri uh, exorbitante pentru curent și sunt cei mai puțini proprietari de locuințe, de exemplu. Bogata Germania are cetățeni săraci. Von der Leyen uh, se gândește la impozite europene și contractează ilegal datorii. Lagarde tipărește ilegal miliarde de euro în mod ilegal. Trei femei conduc Europa. În sine nu e o problemă, nu e o problemă, dar sunt cele mai costisitoare doamne în Europa după Madame de Pompadour. Doamna de Suter, un minut, vă rog. Um, Mulțumesc. Doamna președinte, doamna președinte, domnule președinte Michel, într-adevăr, acordul este istoric, recunoaștem cu toții acest lucru însă în calitate de doctor pot să vă spun că sunt dezamăgită din cauza reducerilor pentru programul de sănătate. Suntem în mijlocul uh, crizei, vedem că suntem la începutul celui de-al doilea val și nu pot să înțeleg și nu pot să explic colegilor mei de ce statele membre nu au înțeles că aceasta este prima prioritate și nu putem uh, compara figuri, uh, cifrele din propunerea acum cu cea anterioară, pentru că atunci nu aveam criza COVID. De asemenea, sunt uh, profesor, sunt cercetător și nu pot să explic uh, studenților mei de ce la Erasmus s-au făcut uh, reduceri. Nu pot să explic celor care cercetează alături de mine de ce Orizont Europa nu este ceea ce ar trebui să fie, pentru că avem nevoie pentru inovare, pentru startup-uri, pentru IMM-uri, pentru felul în care ne impunem ca lideri la nivel global. Credem uh, în ceea ce a spus uh, Comisia în ceea ce privește tranziția digitală și schimbarea climatică. Acestea sunt priorități care trebuie să fie pe viitor și care ne lipsesc de aici. Deci dacă negociem CFM-ul, vă rugăm să ne ascultați și să veniți cu fonduri suplimentare pentru aceste programe. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Epping, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Summitul European s-a încheiat cu o trădare din partea domnului Rută, care a aruncat mănușa în ring și acum avem bugetul pe care îl avem cu impozit și datorii europene. Domnul Rute s-a opus acestora în trecut. Vorbește despre urgență, dar e clar că suntem într-un proces care va fi greu de stopat. Transferurile vor uh, continua. Spania va introduce venitul de bază și asta va însemna uh, pensii olandeze mai mici. Va trebui să organizăm un referendum la noi în țările de jos privind aceste transferuri de bani. Cetățenii trebuie să hotărească ce se întâmplă cu banilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Un minut. And As you know, yesterday, doctor... Mulțumesc. După cum știți foarte bine, domnul dr. Said Ali a, uh, a, uh, a murit uh, într-un spital la Dublin, o zi înainte de a împlini 63 de ani, una din ultimele victime. Și pot să vă spun că aflându-mă aici, sunt surprinsă de uh, Uh, faptul că nu ne dăm seama uh, între ceea ce se spune și realitatea cetățenilor europeni. Este o diferență foarte mare, pentru că trecem printr-o criză sanitară fără precedent. Suntem în mijlocul ei. În mai, Comisia ne-a zis că avem nevoie de 9,4 miliarde de euro pentru un program de sănătate separat. Uh, prima parte ar fi un program de 70 de milioane și în schimb nu primim nimic pentru sănătate și 1,6 miliarde în cadrul CFM-ului și 0,5% uh, merge pe bugetul de sănătate. Ce putem să-i spunem doctorului Ali? Vorbim aici despre multe, însă până la urmă condițiile impuse seamănă pentru mine cu condițiile de austeritate, fără să se țină cont de statul de drept. Mi se pare că este un adevărat monument al ipocriziei europene. Mulțumesc și acum doamna Ponția Biols, un minut și jumătate. I welcome the agreement of Vă mulțumesc, doamna președintă. Salut acest acord din Consiliu. Cetățenii europeni au nevoie de fonduri de redresare pentru a-și reveni și pentru a face față cu speranță viitorului. Însă, pentru a ne redresa economiile, avem nevoie mai mult decât eforturi și bani. Trebuie să ne accesăm întregul potențial uh, creativ. Uh, avem nevoie de tehnologie, de cercetare. Tocmai de aceea este atât de tulburător uh, faptul că știința a fost mulsă în aceste negocieri. 27 de prim-ministri nu au înțeles acest lucru. Drept urmare, Uh, cer Parlamentului European să fie instituția care apără uh, bugetul pentru știință. Um, mă bucură faptul că în Consiliu s-a uh, convenit un mecanism prin care planul de redresare să fie uh, folosit în mod proactiv. Uh, Spania va fi un recipient important și aceste fonduri trebuie să fie cheltuite în mod înțelept și avem nevoie de control extern pentru că Spania este statul membru în care familia regală este în centrul unui scandal de corupție și în care guvernul și parlamentul nu doresc să investigheze acest scandal Spania cheltuie milioane pentru hrănirea câinilor, pentru construirea unor aeroporturi care nu sunt folosite de, de nimeni. Spania este țara în care se investesc miliarde în uh, trenuri rapide și sunt ignorați, uh, este ignorată, sunt ignorate condițiile de călătorie pentru navetiștii zilnici. Deci mă bucură faptul că cineva din exterior uh, va examina cu mare atenție modul în care sunt uh, cheltuiți acești bani. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Halitski, două minute. Doamnă președinte, felicitări, domnule Michel. Da, summitul european uh, s-a încheiat cu un succes. Este un moment istoric. E vorba de foarte mulți bani. Sper că acest acord va fi și ratificat se va și ratifica pentru ca acești bani să poată să redinamizeze economia europeană în urma acestei pandemii COVID-19. Cel mai important este că uh, acești bani vor fi protejați prin mecanismul uh, privind statul de drept și aici la Parlament vom trebui, va trebui să votăm în curând privind bugetul și privind uh, cadrul financiar multianual, care va însemna o implementare a obiectivelor noastre. Cum puteți să consemnați uh, reducerile de la fondul de tranziție justă. Acesta urma să uh, însemne neutralitatea climatică în 2050. Era o prioritate. Regiunile carbonifere, cum ar fi Silezia poloneză, au nevoie de sprijin. Trebuie mai mulți bani, nu mai puțin, nu putem să le spunem tinerilor din statele noastre membre că Europa se gândește la ei, la viitorul lor, la educația lor și apoi uh, să te răzgântești și să reduci cu jumătate bugetul Erasmus+, Plus, acesta fiind unul dintre principalele programe dintr-o Europa modernă și orientată spre viitor pentru generațiile viitoare. Începând din uh, septembrie vom avea o nouă comisie în Parlamentul nostru dedicată luptei împotriva cancerului, o mare provocare, tot așa de sănătate publică pe lângă pandemia COVID. Însă, Uh, politica de sănătate a dispărut din planificarea bugetară. Nu se poate așa ceva. Nu putem fi de acord noi, Parlamentul, cu așa ceva. S-a vorbit mult și ați vorbit mult despre statul de drept. Este ceva important. Și dacă este să fie așa de important, planul nostru, programul de drepturi și valori uh, ar trebui să fie sprijinit și uh, finanțat mai bine. De asemenea, protecția frontierelor, știința și așa mai departe. Trebuie să fim mai puternici, mai solidari și mi-ar place să se vadă asta și în obiective și în bugetele aferente. Propunerea trebuie modificată. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte von der Leyen, domnule președinte Michel. În general, în urma Consiliilor Europene avem multe așteptări și în urma majorităților sunt decepții. De data asta n-a fost așa. Vreau să vă felicit pentru că ați muncit în mod excelent și ați reușit să ajungeți la un acord istoric. Ați avut curajul să faceți ceea ce trebuia făcut și saltul calitativ pe care îl facem în construcția europeană cred că onorează acea frază a lui Monet în care se spune că Europa se construiește în timpul crizelor. Planul uh, conține mai puțin bani decât ceream, dar uh, sper să fie suficient. Ceea ce nu este suficient este CFM-ul și aici ați greșit. Nu se poate ca pentru a treia oară consecutiv să avem un buget uh, mai mic decât bugetul anterior, pentru că nevoile sunt din ce în ce mai mari. Și nu vorbesc aici doar de nevoile generate de criza coronavirusului. Pentru asta avem planul de redresare economică. Însă chiar înaintea crizei și a virusului aveam multe nevoi pentru care trebuia să investim. Vorbeam uh, despre cancer și Alzheimer, uh, proiecte industriale inovatoare, moduri de transport uh, eficiente, ajutoare pentru șomerii noștri prin formare, tinerii care sunt pe piața muncii, lupta împotriva sărăciei copiilor, copiilor. Pentru toate aceste nevoi care sunt în continuare prezente, avem nevoie de un buget puternic. Și acest spirit european, din păcate, nu a reușit la Consiliu să uh, Uh, dea roade. Să vedem însă ce putem face, pentru că e important să ne uităm pe ambele părți și la venituri și la cheltuieli. E important să ajungem la un acord simplu și perfect. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Verhofstadt, un minut și jumătate. Uh, Cred că nu trebuie să vă spun că eram printre puținii care de la începutul crizei Uh, financiare, am afirmat că euroobligațiunile și propriile venituri sunt necesare. Și toată lumea spunea că nu ar fi realist, că este un vis care nu se va întâmpla niciodată, pentru că este vorba de Europa. Și uitați că aceste chestiuni au devenit realitate. Deci pe mine mă bucură rezultatul acestui summit, care are un caracter istoric. Primul pas, salt înainte a fost piața internă, al doilea salt înainte a fost moneda euro și al treilea salt înainte este faptul că Europa pentru prima dată va emite obligațiuni comune își va îmbunătăți și astfel își va crește capacitatea fiscală în mod uh, dramatic. Este un pas istoric, dar există și uh, uh, slăbiciuni. Trebuie să fim onești. Cea mai importantă slăbiciune este legată de unanimitate. Tocmai de aceea s-au făcut aceste reduceri bugetare, statul de drept și că reducerile pentru frugali au rămas în picioare. Și vor fi foarte franc aici și cred că spun acest lucru în numele întreg, întregii instituții. Eu nu cred că Parlamentul European va da o undă verde acestui pachet și CFM-ului dacă aceste puncte nu vor fi îndreptate. Dacă din nou, uh, proiectele paneuropene nu vor uh, fi o prioritate în CFM. Este ușor de făcut acest lucru. Cel mai simplu este să începem de cu uh, propriile venituri mai devreme decât se prevede acum. Acum este vorba de 2023. Eu aș propune să începem cu 2021. Și în fine, ultima chestiune, doamnă președinte, în loc să vă, înainte să vă folosiți din nou ciocanelul împotriva mea, ca de fiecare dată, este că avem nevoie de o codecizie din partea Parlamentului European. Vom cheltui și colecta 750 de miliarde de euro. Putem să facem acest lucru doar printr-un control european uh, democratic, pentru că suntem în Europa, nu suntem în China. Mm, mulțumesc. Uh, a fost <laughs> Am fost aproape să vă întrerup, domnule Verhofstadt, dar vin imediat uh, vacanțele. Pentru minut și jumătate are cuvântul acum domnul Maier. Mulțumesc, doamnă președintă. Trăim vremuri speciale, cred că cu toții știm acest lucru și în vremuri speciale avem nevoie și de măsuri speciale. Miza este una mare. În primul rând, este vorba de un, un urmat de 12 alte cifre. Miza este mare, într-adevăr, dragi colegi, pentru că acest pachet și aceste decizii vor avea consecințe asupra generațiilor viitoare. Și în mod uh, ciudat, în urma acestui summit, toată lumea s-a întors acasă și s-a prezentat ca fiind uh, Uh, victorioși. Merkel, Macron și așa mai departe au spus, uh, toată lumea a prezentat ce a reușit să obțină pentru propriul stat. Însă, cei care au participat la negocieri știu că nu toți uh, pot uh, să se prezinte ca uh, victorioși. Există unii care spun că până la urmă Germania și Franța sunt cei care vor avea de câștigat pentru că s-au schimbat criteriile, pentru că dimensiunile au devenit mai importante, de exemplu și um, eu nu prea cred că toată lumea a, avut de, de câștigat în urma acestui summit și, um, din păcate, uh, apare această uniune a datorilor și nu este clar dacă acest lucru respectă prevederile tratatelor. Statul de drept nu trebuie să um, fie impus doar altora, ci și noi trebuie să respectăm statul de drept, litera legii. Un alt lucru care a rezultat în urma acestui summit a fost apariția un, unor uh, blocuri, în diferențe între nord și sud, uh, est-vest și um, acest lucru nu poate fi decât dăunător pentru asemenea uniune a solidarității și, dragi colegi, solidaritatea nu poate fi niciodată o stradă cu sens unic. Mulțumesc un minut, are cuvântul uh, doamna Han. Este bine că avem o poziție de negociere eh, vis-a-vis -vis de acest summit european și este un semnal puternic că luăm lucrurile în mână și sprijinim Uniunea Europeană, însă negocierile abia acum încep. Este inacceptabilă reducerea programelor la viitor, la sănătate și la cercetare să uh, Um, fie ignorate încălcările statului de drept și să avem prea puțină protecție climatică. În Parlamentul European am promis să, să salvăm uh, planeta cu o Europa neutră din punct de vedere climatic cel mai târziu până în 2050 prin un pachet ecologic uh, european de pentru ca industria mm, să nu mai emită uh, dioxid de carbon, să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii și nu mai putem să ne permitem carburanți fosili. Orizont Europa, InvestEU, sunt instrumente orientate înspre viitor și nu putem să acceptăm reducerea finanțării acestora. Am promis că vom fi alături de cetățeni cu un fond uh, puternic pentru care să finanțeze o tranziție echitabilă, o tranziție justă. Și regiuni, anumite regiuni deja s au făcut uh, planuri în acest sens și cetățenii sunt părăsiți de uh, șefii de state și de guvern și avem nevoie de Europa solidară. Aceasta este uh, responsabilitatea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Un minut uh, are cuvântul domnul Lundgren. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna președinte. Pachetul oferit de acest Consiliu este încalcă articolul 330 și 333 din uh, uh, tratat. Deputații, eurodeputații sunt cei care trebuie să se asigure că regulile se respectă și nu putem uh, pur și simplu ignora sau călca în picioare regulile pe care le avem în tratate. Situația în Suedia este una în care oamenii mor în timp ce prim-ministrul trimite bani în afară. Avem un plus de 6 miliarde în plus uh, pe care îi trimitem către UE și nu vorbesc aici doar despre uh, impozitarea la nivel european și uh, resursele propriu. Sper ca alegătorii să țină cont de ceea ce faceți acum pe viitor. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Michel, doamne von der Leyen. Pentru prima dată, Uniunea Europeană va împrumuta bani în comun și țările vor primi acești bani, statele membre care au uh, nevoie de acești bani. Este un pas uh, în direcția cea bună? Însă Mark Rutte, în toiul pandemiei, nu vrea să dea dovadă de solidaritate față de atâția și atâția oameni care astăzi își dau seama că momentul în care vârsta pensiei e mai scăzută în alte țări, lucrurile nu stau așa și în țara lor. Semestrul european acum, acesta ne-a permis și a permis Comisiei să uh, permită uh, de 63 de ori țărilor membre să facă reduceri bugetare în domeniul sănătății. Dacă astfel de reforme vor fi implementate, să știți că lucrătorii nu vor accepta asta. Ne vom opune acestor măsuri. Vă mulțumesc! mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Maratonul obositor al Consiliului a dus la un acord istoric care ne uh, ajută să depășim uh, provocările de astăzi am uh, salvat uh, Next Gen EU 750 de miliarde de euro pentru a depăși erorile austerităților și în calitate de, de italian îi mulțumesc din inimă uh, primului ministru Conte care a ținut piept cerințelor frugalilor. Însă, dacă Parlamentul European ar fi avut ultimul cuvânt de spus și nu această structură anacronistă, Consiliului, acum am avea mai mult de 750 de miliarde de euro. Aceste programe Erasmus Plus de sănătate nu ar fi fost mutilate din punctul de vedere uh, bugetar. Am avea deja o taxă pe dioxidul de uh, carbon și uh, am fi renunțat la aceste rabaturi. Și Parlamentul European este gata să se lupte, vă asigur de acest lucru. Tocmai de aceea conferința privind uh, viitorul Europei ar trebui să ducă la schimbarea tratată, uh, tratatelor, pentru că în situația actuală oricine poate avea de câștigat, însă nu Europa. Mulțumesc două minute, domnul Sayer. Micro, please. Cu microfon, vă rugăm. sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is akiknek halvány fogalmuk sincsen arról hogy az mit jelent. számomra. mulțumesc foarte mult. Ce înseamnă pentru noi acest acord? Să nu uităm statul de drept, libertate, democrație, valori, puterea dreptului uh, care și a justiției față de puterile individuale. E vorba doar de un privilegiu al occidentalilor. Noi ne-am bătut pentru aceste valori și vreau să vă spun că noi gândim altfel despre statul de drept. Nu se poate să ai standarde duble în acest domeniu, să fie pedepsiți uh, unii, pe când alții sunt lăudați pentru aceleași fapte. Nu ne plac sancțiunile bazate pe ideologia politică. Unii folosesc instrumentul statului de drept pentru a-și urmări propriile lor uh, obiective partinice haideți să nu modificăm regula de vot numai pentru că nu ne place ce a ieșit la uh, numărătoarea voturilor. Și mă gândesc și la raportul Sargentinii. Există, bineînțeles, opinio, opinii divergente când vine vorba însă de discuția și dezbaterea referitoare la Ungaria. Nu i-ați permis primului nostru ministru maghiar, așadar, uh, să se exprime prime, le crime sine legem, așa cum spuneau uh, și vechii romani, și să nu vedeți, să nu ne, și nu vă bazați pe criterii juridice ca să considerați statul de drept, ci pe alte criterii dubioase, cu sancțiuni foarte grave. Este un model de gândire comunist, ba chiar orwellian, care pedepsește intenția, un model de tip sovietic care se ridică împotriva celor care gândesc altfel. Să nu uităm asta. Noi am mai știut, uh, am mai primit trecut prin asta în istorie și lucrurile nu trebuie să se repete. Cred că Europa merită în statul de drept. Acum trec la limba engleză. Anumite state membre țin lecții altora în ce privește statul de drept. Parlamentul nostru încalcă însă și el însuși propriile sale reguli de Uh, reguli de conduită 108 și 122 care vorbește despre ordinea dezbaterii uh, față de ordinea votării. Deja uh, am început să votăm înainte să terminăm dezbaterii. Haideți să ne facem curățenie în propria ogradă înainte să arătăm cu degetul la alții. Mulțumesc. Domnule Sayer, spune doamna președinte, votul final are loc după dezbatere. Acum dau cuvântul domnului Fernandes, un minut și jumătate. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, trebuie să recunoaștem că acordul uh, de la ultimul summit reprezintă un pas istoric, un pas transcendental în procesul construcției europene, un acord care oferă continuitate față de rezoluțiile noastre din mai, în care ceream uh, un instrument de finanțare, finanțare prin datorie comunitară care trebuie rambursată și cu mai multe resurse proprii pentru a ajuta economia europeană în fața crizei. Un acord fundamental și unele guverne, cum ar fi guvernul spaniol al lui Pedro Sánchez, au jucat uh, roluri importante aici. Există însă și anumite chestiuni care ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. În primul rând, bugetul, pentru că există anumite părți din buget care nu cresc destul de mult, în special fondul de tranziție echitabilă. Știm că în anumite regiuni, cum ar fi Asturias, regiunea mea se confruntă cu provocări mari de modernizare a economiei și care au nevoie de o susținere europeană mai solidă. Pe de altă parte, uh, facilitatea pentru redresare și reziliență este un instrument care ajută țările să facă reforme și este inclus uh, și un sistem de guvernanță în acordul Consiliului pe care Parlamentul nu îl poate accepta. Avem nevoie de un sistem de guvernanță uh, cu legitimitate democratică în care cetățenii să-și vadă reprezentate interesele și Parlamentul va avea cuvântul său de spus. Ne vom uh, întâlni în cadrul trialogurilor cu Consiliul înainte de sfârșitul anului pe această temă. Mulțumesc și acum un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, domnule președinte, e un acord uh, istoric, toată lumea a spus asta, chiar dacă unii de la extrema dreaptă nu sunt de acord. Domnule B, poate nu vă recunoașteți în acest acord, noi însă da, este vorba de un acord care arată imboldul deosebit care a dus la crearea unui fond de relansare deosebit și el, pe lângă buget, Uh, european, să nu uităm de unde am plecat. Acum câteva săptămâni se considera că acest acord urma să eșueze. Unii uh, deja depuseseră veto pe un plan de relansare extraordinară, veto pe transferuri și așa mai departe. Și iată, ce progres formidabil am ajuns uh, să, și am izbântit. Este ceva deosebit. Acum, rezoluția noastră are această sarcină dificilă de a saluta un acord istoric, pe de altă parte să nu uităm ce solicită poporul european și mi-ar fi plăcut să avem o notă mai pozitivă aici, însă este clar că, dacă ne permiteți, noi suntem al 28-lea stat în galaxia europeană și dacă ne permiteți de asemenea, trebuie să menționăm că e nevoie de mai mulți bani pentru Erasmus, pentru sănătate, mai multe resurse proprii, ceva mai rapid, mai eficace, așa cum a spus și domnul Verhofstadt, totul pentru a uh, rambursa datoria noastră comună. Doamnă președinte von der Leyen, patru zile de discuții între șefii de stat și guverne, Uh, prețul democrației, s-a spus, este foarte clar că nicăieri în lume 27 de state membre pot să ajungă la un astfel de plan atât de ambițios, dar să nu uitați că Parlamentul European va fi prezent la negocieri. E vorba de un buget uh, pe șapte ani și acesta este prețul democrației. Nu vom bloca situația, dar va trebui să ne asumăm această sarcină istorică. Mulțumesc! Acum Domnul Van Andresen, un minut și jumătate. Stimați colegi, 13 miliarde de euro reprezintă contribuția netă a Belgiei la planul de redresare ca urmare a crizei uh, COVID, pe lângă contribuțiile anuale la bugetul Uniunii Europene. Belgia a, început, a intrat în această criză cu o datorie, cu o pondere a datoriei suverane de 120% din PEB și nu mai pot să explic cetățenilor că nu există bani pentru pensii, pentru sistemul de sănătate. Însă, în același timp, există miliarde uh, pentru politica climatică a Uniunii Europene. Este greu să explic acest lucru cetățenilor europeni, însă cu cât uh, mai mulți bani eurocrații uh, primesc eurocrații, cu atât uh, le sporește puterea și controlul asupra cetățenilor. Se creează anumite dependențe. Deși um, pentru acești eurocrați, deși acești eurocrați nu au fost votați direct de, de cetățeni. Chiar dacă referende, referendumul pe marginea chestiunilor europene au dat greș ani și ani uh, la rând, chiar dacă am văzut care este rezultatul referendului din Marea Britanie, acum am ajuns la situația în care vor fi contractate datorii comune europene. Astfel va fi construită o închisoare fiscală din care nimai, nimeni nu mai poate uh, scăpa. Este o, și creăm o Uniune Europeană pentru, pentru care noi nu am uh, votat niciodată. Un minut, uh, doamna Metz. Estimate doamnelor președinte, estimat domnule președinte, în acest uh, Parlament European există o majoritate clară pentru mai multă solidaritate, mai multă transparență, mai multă durabilitate, mai multă Europa. Nu este vorba despre ce stat cât și primește, ci întrebarea care se pune în ce este în ce investim. Salvarea economiei nu trebuie să se facă pe spatele uh, proiectelor orientate înspre uh, viitor. Cum putem să discutăm despre Next Generation și în același <laughs> timp să reducem uh, cheltuielile în investițiile în educație și să reducem, să reducem la jumătate fonduri, fondul pentru o justă tranziție? Cum putem ca în, to- în într-o pandemie să reducem uh, cheltuielile pentru sănătate și pentru cercetare. Și ce se întâmplă cu uh, speranțele noastre pentru o politică agricolă mai durabilă dacă um, uh, subvențiile pentru dezvoltare rurală au fost reduse cu jumătate. Aceste propuneri nu pot fi acceptate de Parlamentul European pentru că Uh, a, astfel nu va putea avea loc o adevărată redresare. Mulțumesc un minut, domnul Fidanța. Grație, președinte. For- Mulțumesc foarte mult. Dincolo de retorică și triumfalism, foarte repede ne-am dat seama că acordul din 28 iulie nu este cea mai bună lume posibilă și în rezoluția aceasta se vede uh, foarte clar uh, de ce unele guverne se felicite și autofelicite, cum s-a întâmplat în Italia. Noi trebuie să spunem că răspunsul intervine prea târziu, este insuficient, pentru că avem corecții naționale, pentru că subvențiile s-au fost reduse, pentru că multe firme nu vor aștepta asta pentru a da faliment. Era nevoie de bani imediat și guvernanța este plină de condiționalități care ne vor îngreuna alegerile economice și este clar că în loc să cerem uh, taxe pe GAFAM și pe importurile chinezești, din 2021 nu veți face decât să îngenuncați și mai mult întreprinderile europene cu noua taxă pe plastic. Noi aveam dreptate și asta se vede în ceea ce a scris chiar dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Feragut. Președinta Cristina. Mulțumesc, doamnă președinte. Primele cuvinte aș dori să fie de susținere pentru familiile uh, victimelor care vor rămâne în memoria noastră și de asemenea vreau să aduc omagiu celor care au luptat și luptă în continuare împotriva pandemiei. Acordul este unul pozitiv, reprezintă un pas înainte și cred că nu trebuie să pierdem niciun minut, pentru că deja suntem în întârziere. Trebuie să acționăm cu curaj. Este un plan de solidaritate europeană, dar și un plan de coeziune. Un acord istoric, pentru că niciodată până acum uh, statele membre nu au avut datorie comună și este un pas important înainte în procesul de integrare europeană. Obiectivul este extrem de clar. Redresare economică, locuri de muncă, protecția Europei, Europei și a vieților omenești și uh, e clar uh, rolul uh, cancelarului Merkel și a doamnei uh, von der Leyen ambele uh, femei din partea popularilor. Trebuie să avem și responsabilitate din partea guvernelor și un program ambițios de reforme. Mă refer aici la toate statele membre. Uh, uh, în trecut, uh, președintele Rajoy în Spania a făcut acest lucru cu rezultate bune. Europa și-a îndeplinit obiectivul, acum trebuie să o facă și statele membre, în special Spania, unde interesul trebuie să fie interesul public. Pe de altă parte, e nevoie de o monitorizare a cheltuielilor, pentru că acestea se facă unde e cea mai mare nevoie. În ceea ce privește acordul CFM, acesta este nu, mulțu- nu este mulțumitor. Nu suntem de acord cu reducerile făcute, mai ales 10% reducerea la PAC, este pur și simplu de nejustificat. Agricultura uh, nu poate să susțină plata pentru această negociere, mai ales că agricultura a avut un comportament exemplar în timpul pandemiei. Reduceri de asemenea pentru sănătate, pentru educație, pentru tranziție echitabilă, pentru Erasmus, toate aceste reduceri pun în pericol viitorul Europei. În ultimul rând, vreau să vă spun că sunt îngrijorată de protecția statului de drept. Avem nevoie de un mecanism care să garanteze acest stat de drept. Fără el nu avem democrație și fără democrație nu avem Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Piri, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. O să încep cu o notă pozitivă. Aș dori să-l felicit în primul rând pe domnul președinte Michel și pe doamna președinte von der Leyen pentru ce a obținut vis-a-vis de planul de redresare. Cred că o mare majoritate din Parlamentul European este de acord că are un caracter uh, inovator, este, de, este ceea ce avem nevoie pentru ca oamenii să nu-și piardă locurile de muncă. Deci felicitări pentru acest lucru, pentru uh, orientarea spre viitor a planului de redresare. Însă aici mă opresc cu laudele, pentru că când vine vorba de CFM, acesta nu este un buget um, potrivit pentru provocările cu care ne, ne, ne confruntăm. Este un buget lipsit de ambiție, este lipsit de modernitate și în calitate de președinte a Comisiei Europene, doamna von der nu puteți fi mulțumită. Vă dați un exemplu. Această criză duce la um, o inegalitate globală și ce facem pe plan global, ce facem? Reducem asistența pentru dezvoltare. Și, dragi colegi, cel mai important lucru, putem negocia Uh, banii, dar nu putem să ne negociem valorile și faptul în sine că avem profesori de drept, lideri europeni, jurnaliști care interpretează uh, în mod dir, uh, diferit ce a convenit Consiliul European vis-a-vis -vis de statul de drept, e un semn prost. Unii spun uh, că este bine că pentru prima dată statul de drept este menționat uh, în legătură cu bugetul. Nu, treb- nu trebuie să fim mândri de acest lucru, am fi avut nevoie de acest lucru numai cu 15 ani. Acum există două state în Uniunea Europeană care Freedom House ne spune că au un regim hibrid, că nu mai se numără în rândul democrațiilor. Deci vă rog, în numele partidului meu, în numele grupului meu politic și sper că în numele unei majorități parlamentare să ajungem la o formulare clară vis-a-vis -vis de statul de drept înainte să convenim să ne dăm acordul pentru acest buget. Nu banii sunt importanți, ci principiile. Mulțumesc, doamna Ceh, un minut. The editor-in-chief of Hungary's largest independent news portal, Index. Index, uh editorul uh, său, șeful de redacție, a fost uh, dat afară de Orban și Charles Michel s-a îngenunchiat în fața populiștilor. Mă bucur că am obținut acest acord, însă este foarte clar că el va trebui și pus în aplicare poate să consolideze Europa sau poate să-i ajute pe anti-europeni și pe, politoși, polit, eh, pe populiști. E nevoie de un mecanism pentru statul de drept, pentru cheltuirea banilor europeni, pro-valori europene. Este clar că nu te mai trebuie să facem rabat la valori, nu mai trebuie să fie bani care curg înspre buzunarele corupților, ci bani direct la comunitățile cele mai afectate. Cerem Comisiei să facă ceva și să își asume răspunderea ce privește aceste angajamente și cerem președinției germane să onoreze ceea ce a spus cancelara Merkel. Este foarte clar că ne trebuie acțiuni concrete. Orice altceva este inacceptabil pentru noi. Mulțumesc, doamna Laport are un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Patru zile și nopți de negocieri uh, ne aduc totuși uh, la un rezultat nu atât de bun. S-au distrus uh, echilibrele propunerii inițiale. Iată, un eșec pentru Europa a care imagine este pătată de antagonisme, care pune în pericol credibilitatea proiectului. Domnul Macron spunea că planul de redresare este mult mai important, însă până la urmă cine poate crede în așa ceva? cum putem rambursa un împrumut cu resurse proprii care nu există în ziua de astăzi și pentru care e nevoie de o decizie unanimă a statelor membre dacă presupunem că va fi posibilă rambursarea. Articolul 300 uh, practic interzice acest lucru. E vorba de o integrare bugetară inacceptabilă. Ne frică de următoarea etapă uh, care ne-ar putea aduce la un tezaur european sau la o punere în comun generalizată a datoriilor cum putem explica faptul că programul de sănătate EU for Health a dispărut când era vorba de un răspuns oferit uh, pandemiei. Sănătatea publică depășește frontierele și totuși se pare că n-am învățat nimic din această criză. Un alt uh, eșec uh, se referă la angajamentele nerespectate. Ce se întâmplă cu rabaturile care au fost acordate? Adoptarea planului de redresare în fața parlamentelor naționale va redeschide dezbaterea în legătură cu subsidiaritatea. De ce un plan european ar putea fi mai eficace decât o serie de planuri naționale? Practic, uh, uh, o Europa uh, care este pusă în pericol și un proiect mortal pentru națiunile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cornel, un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Suntem Uh, bucuroși pentru că putea să fie și mai grav, având în vedere criza actuală, însă ca și mulți uh, progresiști europeni am uh, parcă un gust amar. De ce? E vorba de egoismul național Europa de astăzi nu poate să mai fie o concurență cât se poate de neloială între state, iar bugetul multianual este plin de lacune. Fără resurse proprii, Europa nu are capacitate de acțiune, iar guvernanța fondului de relansare contravine principiilor democratice. Este foarte clar că sacrificăm ecologia și acest Green New Deal s-ar putea să se piardă în ceață pentru că e vorba de o himeră aceea de a crede că planul acesta e diferit de cele din trecut. E nevoie de urgență, însă dacă astăzi suntem în situația în care suntem este pentru că mult prea mult timp am gândit pe termen prea scurt. Europa de astăzi uh, va însemna probabil un mare salt înapoi și nu înainte. Am auzit multe despre uh, Europa, uh, dar noi suntem primii, Parlamentul, cei care reprezentăm vocea Europei. Trebuie să fim ascultați. A venit momentul. Mulțumesc, domnul Giambaschi, are un minut. Mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte al Consiliului. Noi nu vom susține niciuna din aceste propuneri pentru că ele intră în contradicție cu prevederile tratatului. Dumneavoastră doriți să fiți uh, garanții uh, statului de drept, dar uh, acceptați totuși aceste propuneri. Împrumutați pe spinarea copiilor noștri, însă nu i-ați întrebat nimic și ei vor trebui să ramburseze acești bani. Veți înmâna aceste credite cu ușurință Uh, uh, în calitate de granturi, uh, subvenții sau împrumuturi. Însă acesta este într-un fel un principiu comunist și am văzut la ce a dus comunismul și cum s-a terminat. Și ce se întâmplă cu statul de drept? Statul de drept reprezintă un sistem de justiție independentă Așa că nu încercați să schimbați societatea sau să schimbați dreptul familiei. Doamna von der Leyen, domnule președinte al Consiliului, ar trebui să trageți uh, concluziile trecutului. Veți construi o Europa socialistă care nu are niciun viitor. Doamnă, doamnă președinte, Parlamentul nostru nu acceptă acest acord. Articolul 3 ne spune asta. Am votat dimineață. Bineînțeles că solidaritatea europeană trebuia să fie prezentă, având în vedere momentul prin care trecem, însă e foarte clar că răspunsul dat este uh, unul pe măsura priorităților noastre. Avem foarte multe victime ale pandemiei, economia este afectată și este foarte clar că e o situație foarte complicată. Nu ne putem bucura de asta și nu trebuie ca unii să profite de această tragedie pentru a uh, uh, resuscita niște vechi iluzii pe care le-am respins în trecut, cum uh, o să reacționăm atunci când uh, popoarele vor descoperi că e vorba de un, suveran, de un federalism pe care l-au respins și în trecut, cum să înțeleagă ei că accesul la aceste piețe înseamnă niște lucruri care trebuie plătite, dar sunt ascunse, cum să înțeleagă ei că se contractează numele lor o datorie în mod ilegal, nu se știe cum va fi ea rambursată Practic, am sacrificat de ceea ce aveam, ceea ce aveam nevoie direct și urgent. Politica agricolă alimentară, scădere cu 40 de miliarde, fondul european de, uh, pentru apărare, înjumătățit, fondul uh, strategic uh, de tranziție justă a fost și el redus și în momentul în care ne lovește pandemia am uh, redus uh, foarte mult bugetul pe sănătate și cercetare și acord istoric. Ce să zic, în loc să ne bucurăm uh, de această datorie, n-ar trebui oare să reorientăm cu adevărat politicile europene pentru ca să fim mai puternici, să ne adaptăm industria, să o reconstruim și să facem cu această taxă pe uh, dioxidul de carbon pe care nimeni se pare că nu poate să o implementeze la granițele noastre externe este singura soluție pentru relansare și este exact ceea ce trebuie să facă astăzi Parlamentul nostru. Mulțumesc! Domnul Belca are un minut și jumătate. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca... Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, doamnă președintă a Comisiei Europene, doamnă președintă al Consiliului, astăzi discutăm despre cum trebuie să reacționăm provocărilor de astăzi uh, aduse de pandemie și provocărilor viitoare, venituri proprii, taxe și chestiuni mai puțin importante, dar la fel de importante pentru existența noastră. Este vorba de valorile um, care ar trebui să ne unifice. În țara mea, stat, statul de drept face obiectul unei uh, unei dezbateri aprinse. Guvernul continuă să afirmă că orice legătură între respectarea statului de drept și fondurile europene este, mm, are un caracter slab și că oricum nu va fi pusă în aplicare această legătură între cheltuirea fondurilor europene și uh, statul de, de drept uh, stabilită de Uniunea Europeană printr-o majoritate calificată trebuie să fie validată ulterior de Consiliul European unde, în temeiul uh, votului prin unanimitate, Polonia va, își va putea exercita dreptul de vot, veto. Deci Polonia um, va spune că în fața uh, electoratului propriu va spune că a avut de câștigat. Uh, doamna von der Leyen este un așa este situația, nu înțeleg eu bine uh, sau este pur și simplu o minciună. Deci trebuie să răspundem în mod clar cetățenilor din Polonia și tuturor cetățenilor din Europa. Doamna Ber, un minut. Doamn, doamnelor președinte, stimate domnule Michel, o Europa Uh, care să nu devină o povară, are nevoie de un buget ambițios care să reflecte prioritățile uh, clasei de mediu uh, medii europene, inovare și așa mai departe. Însă, din păcate, acestea sunt punctele unde bugetul a fost redus și unde lucrurile trebuie să se, să se îmbunătățească. Mai ales finanțarea domeniilor care ar face din Europa un lider Uh, pe plan global uh, nu sunt prea bine răsplătite din punct de vedere uh, bugetar și ne axăm în continuare pe agricultură, pe um, chestiuni tradiționale. Cum dorim să ne lansăm înspre viitor? Cum ne dorim să garantăm bunăstarea, educația pe viitor? Cred că din acest punct de vedere lucrurile trebuie să fie îmbunătățite și Um, nu putem să atingem toate aceste chestiuni doar pe uh, contractând uh, datorii și oricum nu în mod uh, mm, aceste datorii nu trebuie să se perpetueze și mm, răspunzând criteriilor domnului Lamberts este vorba de guverne conduse de ecologiști care au permis să ajungem în această situație. Deci mai multe reforme cu, sunt necesare pentru uh, Europa dacă într-adevăr uh, facem acest pas și contractăm în mod uh, unic aceste datorii europene. Mulțumesc, domnul Rinaldiu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ultimii 20, Italia a contribuit net la bugetul european cu 560 de miliarde aproximativ și dacă este să facem o sumă aritmetică fără a include dobânzile, inclusiv cu uh, uh, uh, contribuțiile prin, uh, la bugetele altor țări și putem să ajungem la această sumă. E foarte clar că și de această dată Italia, având în vedere Next Generation uh, Europe cu acele Uh, corecții odioase care au fost acordate, va fi și în continuare uh, contribuitor uh, net, deși își va distruge propriul popor, firmele și lucrătorile, lucrătorii care vor fi îngenunchiați pentru că Italia a cedat la Consiliul European astfel încât este foarte clar că vorbim despre țări care s-au opus și care sunt importatori neți și care uh, umblă la partea fiscală și care practic uh, acum acuză țara noastră. Doamne von der Leyen, dacă o țară europeană va da uh, faliment, cine va plătea acum plăti uh, pentru programul Next Generation până la urmă? Mulțumesc, domnul Gherkin. Uh, în acest sfârșit de săptămână am uh, urmărit ce se întâmplă cu negocierile din Bruxelles și am fost înspăimântat de uh, faptul că atât de multe guverne din Europa nu au înțeles că niciun stat național nu poate să facă față acestei poveri, acestei provocări globale și că un stat național nu poate să gestioneze această criză singur. Acest compromis la care s-a ajuns uh, până la urmă um, a fost unul bun pe de-o parte, unul mai puțin bun pe de altă uh, parte, mai uh, puțin bun pentru că, așa cum au spus mai mulți colegi, pentru că au adus, au, au, au fost făcute reduceri bugetare mm, și nu se investește suficient în programele importante pentru oameni și m-am întrebat dacă guvernele au uitat uh, uh, aplauzele electoratului nostru, adică pe cine au aplaudat oamenii în această perioadă în care erau izolați acasă, pe cine au uh, uh respectat în această perioadă de, de, de carantină. Deci, din păcate, acest respect nu a ieșit deloc în urma acestui, în urma acestui summit. Tocmai de aceea trebuie să îmbunătățim uh, Uh, să îmbunătățim acest acord pentru, și oamenii trebuie să simtă că Europa este bună pentru ei și trebuie să um, alinăm suferințele tuturor familiilor din uh, acest moment din Europa. Domnul președinte Michel a cerut să poată să ia acum cuvântul pentru că trebuie să ne părăsească, după care ne vom continua dezbaterea. Vă rog, domnule președinte. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și aș vrea încă o dată să mulțumesc Parlamentului pentru rolul vizionar pe care l-a jucat în ultimele luni și de asemenea Comisiei pentru cooperarea bună pe care am avut-o. Am să reacționez la câteva comentarii care au fost făcute aici. În primul rând, un comentariu făcut de mulți dintre dumneavoastră. E vorba de dorința de a acționa rapid și puternic, uh, pentru că ne amintim de criza financiară care ne-a demonstrat că dacă acționăm puțin și încet, uh, până la urmă uh, rezultatele erau și mai grave. De aceea s-a făcut apelul din partea Comisiei să uh, reacționăm rapid, să convingem statele membre responsabile în fața parlamentelor naționale să mergem uh, înainte înainte spre o evoluție uh, coperniciană, aș spune, a Europei. Iată ce avem astăzi aici prin acest CFM și prin fondul de redresare care transformă felul în care mâine Uniunea Europeană ar putea rămâne unită. Și am avut această dezbatere, o dezbatere veche, nu nouă, e adevărat, în legătură cu resursele proprii, care de data aceasta a revenit în miezul discuțiilor și s-a făcut un pas înainte esențial. Și salut faptul că vom continua această muncă Parlamentul European, Parlamentele Naționale, Consiliul și Consiliul European își vor menține angajamentul, pentru că e vorba de aceste taxe care au de-a face cu taxa pe carbon la frontieră, taxa digitală și așa mai departe. Toate acestea sunt incluse într-o dezbatere democratică în care trebuie să se implice toți cetățenii europeni, care trebuie să fie activi în dezbaterea democratică la nivel național și european. Aș vrea să vă mai spun că din punctul meu de vedere, acest act nu este uh, un final, ci este un punct de pleca- plecare. Mai avem nevoie de multă muncă, de energie, de eforturi pentru ca acest acord pe hârtie de la Consiliul European, care va duce, bineînțeles, la dezbateri pline de pasiune și pasionante cu Parlamentul European, să se transforme în realitate, să treacă în viața reală. Și nu e vorba aici doar de bani, e vorba până la urmă, cum o spuneam mai devreme, de valori, de principii și de proiectul european, care este un proiect unic și fără precedent în istoria lumii. 450 de milioane de europeni cu 27 de state diferite care au o ambiție comună, un proiect comun de a merge mai departe și de a avea o menire în comun. Iată, un ultim cuvânt. Am auzit aici toate excesele, toate uh, declarațiile uh, uh, groaznice ale, ale partidelor extremiste. Și pot să vă spun, dumneavoastră ați ales ura, ați ales izolarea, respingerea, separarea. Noi alegem toleranța, deschiderea, uh, uni, unirea. Este o zi tristă pentru dumneavoastră și pentru europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați participat astăzi la plenarea noastră extraordinară. Ne întoarcem la intervențiile programate. Domnul Ranhel are cuvântul un minut și jumătate. Grazie, președinte. And let me start to say I... Vreau să spun domnului uh, Michel, să-i spun direct în față că uh, felicit uh, președintele pentru acest acord istoric, dar este o ironie a soartei faptul că în momentul în care avem într-adevăr bani cu adevărat europeni, o să îi cheltuim practic pe bugete naționale, pe programe naționale și nu pe programe mari paneuropene. Criza aceasta atât de gravă pe care o traversăm înseamnă și solicită să nu uităm, în primul rând, pe cei care au uh, plătit prețul acestei crize sanitare atât de grave, cei care au murit, cei care au fost uh, contaminați. Însă, în acest moment istoric, se pune întrebarea cum s-a reacționat la această criză. Guvernele n-au nicio scuză, ei au banii care trebuie să le permită să-i ajute pe oameni în această perioadă și filmele. Ce privește CFM-ul, suntem dezamăgiți pentru că avem bani puțini pentru sănătate și cercetarea și Erasmus Plus au fost cumva marginalizate. Pe de altă parte, suntem pentru acest acord, deoarece el ne aduce uh, niște speranțe, însă programele acestea uh, nu trebuiau să fie reduse. Și în acest spirit vom uh, vota uh, bugetul. În ce privește uh, colega socialistă uh, de la mine din Portugalia, guvernul Costa este cel care a distrus baza noastră comună și statul de drept. Asta vreau să spun uh, colegei portugheze. Vă mulțumesc! domnule președinte. Europa se confruntă cu uh, provocări imense cărora împreună trebuie să le facem față. Avem nevoie de un cadru financiar multianual modern pentru acest lucru, care uh, să prioritizeze mm, clima și egalitatea uh, de gen. Și avem nevoie de un plan de redresare care să țină seama de schimbările climatice ne bucură faptul că șefii de stat și guvern din Uniunea Europeană, după 5 zile lungi, au putut să ajungă la un acord, atât pe marginea uh, cadrul financiar multianual, cât și pe marginea planului de, redresare. Este un uh, eveniment uh, istoric. Negocierile întotdeauna sunt uh, diferite pentru că există o divergență de opinii între statele membre, așa cum se întâmplă și în Parlamentul European. Însă, uh, și a, Consiliul și-a asumat responsabilitățile. Acum este rândul nostru. Avem nevoie de o Europa uh, lider, uh, când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice, o Europa care să creeze în același timp și uh, o uh, egalitate între sexe și care să apere statul de drept în toate statele membre nu în anul 2025 și nu în anul 2025 uh, sau 2026, ci în toate statele membre trebuie să apărăm statul de drept. Doar așa vom putea crea o Uniune Europeană și pentru generațiile vi- viitoare. De ce facem acest lucru? Eu fac pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru viitorul lor. Mulțumesc! Domnul Păslaru, vă rog, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte doamnă președintă unde la Leyen, dragi colegi, am auzit cu toții ce vor liderii europeni. Acum, în Parlamentul nostru, trebuie să discutăm ce vor cetățenii noștri și haideți să vedem ce vor tinerii, generația uh, viitoare, pentru că i-am tot vorbit despre ei, dar se pare că nu i-am ascultat. Uh, Europa Digitală, Erasmus Plus și așa mai departe au fost uh, bugete reduse sau, uh, în orice caz, modeste în bugetul nostru. Iar programul cel mai mare care ne va ajuta să relansăm Europa este unul care uh, îmi permite, ca și coraportor, să spun că e vorba de un instrument pentru viitor. Aș dori ca în această facilitate pentru reziliență ceva special pentru tineri și pentru copii, pentru ca să pregătim viitorul Europei. Și asta trebuie să facem numai cu tinerii noștri. Ei nu numai să fie cei care plătesc uh, factură, ci să aibă un cuvânt de spus. Și vă vom uh, asigura că asta se va întâmpla și asta vom spune în Parlament. Domnul Zotoschi are un minut. Microfonul. Microfonul. Cu microfonul vă rugăm. Does it work now? Yes. <laughs> Szanowny panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European a ajuns la un compromis dificil pentru noul buget, un buget esențial pentru redresarea economică de după criza prin care am trecut. Pentru aceasta aș vrea să îi felicit pe membrii Consiliului. Cred că rolul uh, primului uh, nostru ministru în special este de salutat. Sunt uh, și destule voci critice în ceea ce privește concluziile Consiliului și cred că aceștia sunt exagerați sau chiar de-a dreptul ipocriți. Vorbiți despre mecanismul de protecție a statului de drept, însă acest instrument uh, este un instrument care nu își are locul în tratate pentru a influența afacerile interne dintr-un stat membru. Însă, adevărul este că toate legile nou adoptate în Polonia sunt legale și respectă tratatele, iar Polonia este o țară care se bazează pe statul de drept. Nu există nicio îndoială în acest sens și totuși mulți de aici și-ar dori să folosească acest instrument pentru a face presiune asupra guvernelor sau prim-ministrilor care nu le plac. Polonia este exemplară în ceea ce privește utilizarea fondurilor, respectarea tratatelor și acestea ar trebui să fie singurele criterii respectate pe viitor. Consiliul a hotărât tocmai pe baza acestor criterii și sper ca Parlamentul să nu strice aceste rezultate și să nu vină acum cu cerințe nerezonabile europenii au nevoie de mai multă cooperare decât niciodată acum. Mulțumesc, domnul Peters, un minut și jumătate. Peters. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În ultimele zile am făcut un mare pas înainte. Șefii de stat și guvern au convenit un plan de redresare și de reziliență și un cadru financiar multianual, ceea ce înseamnă o investiție în uh, viitorul nostru. Planul de redresare este foarte important din punctul său uh, din, punctul, din punct de vedere al uh, volumului, 390 de miliarde de euro um, granturi Uh, și restul până la 750 de miliarde de euro uh, credite, ceea ce garantează redresarea econo- uh, economică din țărilor din sudul Europei. Însă munca noastră nu se oprește aici. Din păcate, cercetarea și dezvoltarea um, se vor bucura de mai puține fonduri și avem nevoie de mai multe fonduri în cercetarea împotriva um, coronavirusului. Trebuie să investim mai mult în cercetare, dezvoltare, în orizont Europa, fără de care nu vom putea face față provocărilor de viitor. Reducerile la Erasmus, la apărare și la politica de uh, Uh, sănătate, le resping în mod categoric. Avem nevoie de autonomie strategică. Uh, Consiliul și Parlamentul uh, European vor fi vor trebui să se confrunte cu un nou val de infecții coronavirus, va trebui să facem față și efectelor negative ale Brexitului și acest acord trebuie să fie îmbunătățit. Doamna Iungherius, un minut. Mulțumesc foarte mult. Domn, domnule președinte, țara mea nu s-a găsit uh, într-o poziție prea bună. De fapt, nu a făcut o figură prea frumoasă. Ne-ar fi plăcut să nu fim catalogați uh, printre cei patru frugali. Pe de altă parte, ne bucurăm că avem un acord. Asta ca să facem față crizei este o veste bună pentru Europa, pentru unitatea europeană și plus valoarea europeană a putut fi dovedită încă o dată, însă bugetul propus e clar că este aceeași Marie cu altă pălărie, ba chiar mai rău, au fost făcute reduceri bugetare, sănătate, cercetare, educație. E clar că am ratat cumva ocazia de a ne ridica la înălțimea crizei corona să nu mai spun că legătura dintre aceste fonduri și statul de drept este una destul de slabă. Drumul este cel bun, însă e doar începutul acestuia. Mulțumesc foarte mult! Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Acordul de la Consiliul European ne dă speranță da? că vom reuși să ieșim mai puternici din această situație și că liderii europeni și-au îndeplinit rolul și că merită mulțumirile noastre. Ar trebui să menționăm acest lucru. Toate instituțiile europene ar trebui să aibă rolul acesta de a se susține unele pe altele și de a susține publicul larg. În calitate de coordonator pentru regii, nu vreau să scadă alocările pentru fondul de tranziție echitabilă. Din potrivă, salut întărirea politicii de coeziune, o politică care creează noi locuri de muncă. Ar vrea să mulțumesc doamnei comisar Ferreira, care este responsabilă pentru coeziune. Vreau să vă mulțumesc pentru munca bună pe care ați făcut-o. Și în concluzie aș dori să spun că fondurile europene care ar trebui utilizate pentru măsuri în domeniul climei ar trebui să țină cont de toate tehnologiile posibile, inclusiv energia nucleară. Mulțumesc! Și acum, domnul Vesler, un minut și jumătate. Il microfono. Ecco. Now it works, I hope. <laughs> Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, u... Domnule președinte, dragi colegi, în uh, acest moment în care ne confruntăm cu criza sanitară și economică lipsită de orice precedent, acordul politic de la Consiliul uh, European este un mesaj pozitiv, un mesaj de responsabilitate și unitate în același timp unitate de care avem nevoie acum în uh, Uniunea Europeană. Anumite țări, anumite sectoare economice, anumite generații au fost afectate mai mult decât uh, altele. Tocmai de aceea a fost atât de important să evităm adâncirea acestor diferențe socioeconomice pentru țara din care provin eu, Croația, dar și pentru alte regiuni din Europa, această solidaritate concretă aduce cu sine oportunități mari de redresare, de consolidare uh, economică, din punct de vedere economic și în același timp uh, din punct de vedere al tranziției um, climatice. În același timp, este clar că ne aflăm la un uh, punct de plecare Europa unor generații viitoare va fi viabilă doar dacă vom investi mai mult în uh, programe uh, viabile, în cercetare, în Europa digitală, în toate chestiunile orientate înspre viitor. Parlamentul European, în calitate de singură instituție europeană aleasă în mod direct, poate să îmbunătățească aceste puncte și să adauge o puternică perspectivă europeană acestui pachet. Împreună trebuie să demonstrăm că Europa este pregătită să facă acești pași înainte istorici atunci când este nevoie cel mai mult de ei pentru toate generațiile și pentru toate statele membre. Mulțumesc! d'argent pour la santé, le climat sănătatea, uh, uh, educația și așa mai departe. E nevoie de bani. Taxa pe uh, plastic 5 miliarde, nu e mare lucru. Cea digitală tot așa, cea mai bună soluție este taxa pe tranzacții financiare. Consiliul a menționat-o în concluziile sale foarte bine, dar nu e suficient să vorbești și trebuie să ajungi la un acord chiar în acest an. În ciuda Brexitului și a crizei, Taxa aceasta poate să aducă anual 50 de miliarde. În 2011, Comisia Barroso a propus o directivă și Asta înseamnă că putem anual să avem 50 de miliarde, uh, asta înseamnă 15 pentru a rambursa datoria și restul pentru sănătate, educație. Iată ce propune grupul nostru, o propunere ambițioasă. ambițioasă. Consiliul a spus că este ceva prioritar, ca și președinția germană, mă bucur foarte mult. Eu sunt raportor pentru bugetul uh, pe 2021 ca și deputat, ca și european. Eu nu pot să accept uh, acest buget dacă nu avem ceva legat de sănătate, climat și uh, ocupare. Mulțumesc, doamna Sophie Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe intervenția mea, Aș vrea să spun că mi se pare regretabil uh, că liderii Comisiei și a Consiliului au obiceiul de a pleca înainte de a se termina dezbaterea. Cred că pentru dezbatere atât de importante ar fi bine să rămână până la urmă. Today... Dragi colegi, astăzi este ziua uh, de naștere a comunității oțelului și uh, cărbunelui. Tratatul de la Paris a oferit uh, autorităților înalte posibilitatea de a uh, impozita și de a împrumuta bani și asta uh, cu posibilitatea unei majorități. Liderii de la momentul acela aveau viziunea și aveau curajul de a face un pas enorm înainte pentru generațiile viitoare. Dezbaterea de astăzi nu se referă doar la cifre. E vorba aici de cum dorim să prefigurăm uh, societatea europeană pe viitor, cum putem alege între vechea și noua Europa. Rabaturi sunt uh, Europa veche, 1984, uh, când încă mai exista zidul Berlinului investițiile pe viitor și statul de drept, aceasta este Europa cea nouă. Peste 2 milioane de europeni ne-au dat un mandat anul trecut, au votat așteptându-se să facem mult pentru viitor. Parlamentul are puterea și are datoria să o utilizeze. Trebuie să facem acest pas înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Sua observație. O să transmit observația dumneavoastră. Are cuvântul Domnul Novakov, te rog, Andrei, un minut și jumătatea. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați reprezentanți ai Consiliului. Nu au spus mulți colegi acest lucru, deci voi face eu acest lucru. Vă mulțumesc pentru că ați fost la cârmă în uh, cele 5 zile. Meritați respectul nostru pentru ce ați obținut. Bine. Вашето споразумение не е съвършено, затова има Европейски парламент, който ще се... Ceea ce ați făcut dumneavoastră nu este perfect, acordul nu este perfect și iată de ce Parlamentul European va încerca să-l facă perfect. Câteva dintre promisiunile făcute ne lasă perplex și Cum dorim să ieșim din criză, reducând în același timp banii pentru programele de sănătate? Cum putem avea un angajament sporit în domeniul climei, reducând resursele la Fondul pentru Tranziție Echitabilă? Noi vom lupta pentru a crește resursele alocate și pentru programul Erasmus. Însă Cred că ceea ce facem noi astăzi aici are mult mai multă valoare adăugată. Parlamentul European a trebuit să aștepte peste 600 de zile pentru a ajunge la acest acord și astăzi suntem pregătiți să facem toate eforturile necesare pentru ca acest acord să fie mai bun. În fiecare seară când spunem noapte bună copiilor noștri, le promitem că a doua zi le vom spune bună dimineața și că îi va aștepta o zi mai bună și cred că asta trebuie să ne reamintim și în timpul acestei crize. Nu trebuie să reducem politica de coeziune pentru că așteptările cetățenilor merg în acest sens și Parlamentul există pentru cetățenii săi. Mulțumesc! Europa con el Fondo para la Recuperación. Domnul Lopez, mulțumesc, domnule președinte. Europa, în sfârșit, preia frâiele destinelor, destinului său. Impozite în comun și datorie în comun pentru a avea un viitor uh, împreună. Reformele acestea ne vor duce să uh, mizăm pentru europeni, să facem investiții în ei pentru a avea o economie mai competitivă, mai digitală și cu locuri de muncă de calitate, să mizăm pe o industrie rezilientă și, bineînțeles, cu o creștere inclusivă, echitabilă, care să ducă la convergență. Învățăm într-un fel sau altul din erorile uh, trecutului. Nu vom salva nicio țară. De data aceasta salvăm Europa și valorile care dau sens proiectului nostru. Uh, Uh, ambiția colectivă și solidaritatea. Și, într-adevăr, ne-a costat foarte mult să ajungem până aici. Parlamentul și-a adus contribuția și multe guverne, de asemenea, precum cel spaniol, însă prețul, a fost, uh, prețul de plătit a fost unul ridicat. Avem o propunere uh, lamentabilă în ceea ce privește bugetul comunitar și de aceea cerem ca autoritate corresponsabilă pentru bugetul comunitar un buget la înălțimea obiectivelor noastre care să țină cont de cerințele și nevoile cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Pereira, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Acum câteva luni ne-am trezit în fața unei noi realități. Am văzut cu ochii noștri o nouă realitate, acest virus invizibil ucigaș. Uh, am fost surprinși de cât de mult s-a răspândit în toată lumea și cât de mult s-a răspândit și frica împreună cu acest virus. Unul câte unul, uh, una câte una, țările noastre au fost afectate. Fără uh, excepție au existat victime este foarte clar că uh, școlile, firmele, fabricile au fost uh, oprite, uh, însă Europa nu s-a oprit din drum. Din fericire, ea a putut să răspundă provocărilor și să facă față populismului, propunând acțiuni concrete. Iar populiștii tot propovădăiau sfârșitul Europei, vreau să spun ceva despre taxa pe materiale plastice care, pe plasticul um, reciclabil, care este un pas înainte bun pentru generația viitoare, însă nu sunt numai vești bune în acest acord. Uh, Consiliul nu a putut să pună în acord un instrument de, pentru insolvența companiilor, ajutor de urgență, a tăiat banii la fondul de tranziție justă și la Erasmus+, Plus și Bine, bine că măcar uh, Next Generation EU a rămâne totuși în picioare. Este foarte clar că uh, viitorul este totdeauna prefigurat de prezent. Udo Bulman acum are un minut. Președinte, comis- mm, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, ne îngrijorează uh, profund responsabilitatea noastră internațională. Planul de redresare nu prevede nicio măsură pentru ajutorul umanitar și cadrul financiar multianual a fost redus, redus când vine vorba de um, cooperare, cooperarea pentru dezvoltare. Solidaritatea uh, va avea de suferit și are de suferit uh, într-un moment în care partenerii noștri au nevoie de solidaritatea noastră și aceste lucruri trebuie să fie îmbunătățite, trebuie să fie schimbate. Uh, noi, socialdemocrații, lucrăm pentru o o îmbunătățire a programelor actuale pentru o mai bună cooperare pentru dezvoltare. Uh, există condițiile în acest sens uh, în Europa și în, uh, în Europa și în Germania. Însă un lucru este clar. Drepturile cetățenilor din Budapesta și din Varșovia nu trebuie să aibă o etichetă cu un preț nici uh, astăzi, nici mâine și nici în momentul în care Parlamentul European va vota cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Mulțumesc, Udo. Vă rog, domnule Cara, să aveți cuvântul pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, uh, compromisul târziu al uh, Consiliului este punctul de plecare a negocierilor din Parlamentul European și avem nevoie în mod urgent de aceste negocieri pentru Um, renaționalizarea, lipsa de responsabilitate față de viitor, sumedenia de intenții în condițiile în care votul este, trebuie să fie unul unanim, um, nu vor contribui la îmbunătățirea situației. Uniunea Europeană nu este un bancomat și nu suntem în același timp niciun bazar. Suntem o comunitate de drepturi și de valori. Ne dorim să întărim democrație europeană. Ne dorim o comunitate credibilă orientată înspre viitor și avem o responsabilitate între noi față de cetățeni, avem o responsabilitate nu față de uh, strategiile de partid sau față de ideologiile de dreapta sau naționaliste. Avem nevoie de de curaj, de responsabilitate și de uh, atitudinea potrivită și um, discursurile uh, de aici au fost diferite față de comunicarea acordului istoric de 750 de miliarde de euro. Într-adevăr, um, comunicările pe plan național uneori au un caracter uh, populist uh, național de, depărtat de caracterul istoric al acestui acord și tocmai de aceea eu spun cu toată claritatea. Noi, Parlamentul European, Um, susținem că nu poate fi luată nicio decizie fiind evitat uh, Parlamentul European. Nu pot fi Uh, date fonduri dacă nu sunt respectate drepturile uh, fundamentale. Trebuie să fie finanțate obiectivele noastre comune în domeniul educației, cercetării, în domeniul climatic, investiții în coeziunea uh, socială. Introducerea un mecanism privind respectarea statului de drept, trebuie să avem resurse financiare proprii cu o foaie de parcurs clară um, unanimitatea trebuie să funcționeze în sensul îmbunătățirii comunității europene. Mulțumesc, domnul Angel, un minut. Mulțumesc foarte mult. E bine că am ajuns la o soluție în această criză fără precedent. E o veste bună, însă Next Generation EU, planul de relansare, include foarte multe, multe finanțări și uh, este un răspuns bun la criză. Pe de altă parte, cadrul financiar multianual care trebuia să însemne o Europa mai modernă, mai rezilientă, mai orientată spre um, problemele climatice, uh, asta înseamnă că nu s-a ajuns la o, o, un acord la fel de istoric. Nu putem să acceptăm aceste reduceri bugetare și nici diluarea principiilor statului de drept. Iată de ce în rezoluție am adăugat drepturile fundamentale și democrația. Mă pare foarte rău că corecțiile nu au fost uh, abolite și am avut discuții furtunoase, dar Europa e mai mult decât uh, un uh, negoț mercantil Parlamentul ales democratic avem uh, dreptul și noi să scriem istoria, putem vota în favoarea acestei rezoluții, ne pare bine că avem planul de relansare, dar din păcate la CFM nu stăm la așa de bine nici ca buget și nici ca valori uh, cum ar fi statul de drept și uh, democrație. Nu vom înghiți uh, această pilulă amară, dorim mai multe. Doamna Spirachi, un minut și jumătate domnule președinte. Liderii europeni au făcut un pas înainte, un pas istoric prin această datorie comună. În plină recesiune, uh, criza cea mai gravă în ultima jumătate de secol, tot acestea pentru a fi mai rezistenți. E un pas istoric, un acord istoric. Iar noi, Parlamentul, nu putem accepta totuși ca acest pas să nu aibă o legătură directă cu statul de drept și respectarea sa, să nu există o legătură implicită cu investițiile care reprezintă o prioritate pentru noi și Știm foarte bine aceasta în uh, regiunea mea, în Macedonia, de unde vin. Să nu uităm uh, ce face Turcia, țară candidat, uh, care amenință dreptul de suveranitate al Greciei și uh, uh, violează spațiul teritorial elen și cipriot uh, a invadat uh, acest teritoriu, uh, intervine în Libia, uh, Uh, transformă Hagia Sofia în uh, moschee, toate acestea nu se pot rezolva decât impunând sancțiuni Turciei pentru a transmite un mesaj clar pentru ca drepturile suverane ale statelor membre să nu fie încălcate. Nu putem permite din partea Uniunii ca Turcia să profite de pe urma suferințelor refugiaților nu putem da dovadă de toleranță față de Turcia pentru că aceasta pune în pericol Uniunea Europeană și viitorul său. Mulțumesc și acum ultima intervenție, doamna Toia. Acest Consiliu va intra în uh, istoria europeană pentru că a ales direcția bună pentru viitorul nostru. A fost aleasă unitatea în Europa, solidaritatea între state, responsabilitatea de a face față cu instrumente comune, nu doar această criză economică, dar și problemele din viața cotidiană a cetățenilor din punctul de vedere a sănătății. Cele din urmă s-a înțeles faptul că dacă va cădea o țară, mai devreme sau mai târziu va veni rândul și altor uh, țări. Și trebuie să recunosc că uh, populiștii de peste tot uh, în Europa nu au în acest moment argumente în bătalia pe care o poartă împotriva Europei. Însă, din păcate, cadrul financiar multianual nu este coerent uh, și s-ar putea să fie dăunător mai, pentru obiectivele pe, pe care ni le dorim din punctul de vedere al culturii, uh, cercetării și așa mai departe. Nu putem să tăiem finanțarea cercetării. Vă aduc aminte că în ultimele luni am, uh, ne-am petrecut timpul ascultându-i pe oamenii de știință pentru a înțelege ce trebuie să facem pentru a supraviețui și astăzi viitorul nostru, economia noastră, depind de uh, activitățile de cercetare pe marginea vaccinurilor, medicamentelor și așa mai departe. I-am, uh, i-am aplaudat pe lucrătorii din domeniul de sănătate, pe cei care nu sunt plătiți prea bine, care au, au făcut ca economia noastră să meargă înainte. Deci nu putem să ne oprim aici, domnule uh, președinte, putem să Uh, ne oprim aici, mai ales dumneavoastră care v-ați implicat atât, uh, atât de mult uh, pe acest subiect, cred că trebuie să îmbunătățim cadrul financiar multianual. Mulțumesc și acum um, în numele Comisiei va răspunde domnul comisar Han. Aveți cuvântul. Stimată domnule președinte, domnule ministru, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc din inimă pentru că ați organizat această ședință extraordinară, această plenară extraordinară și că unii dintre dumneavoastră um, v-ați întrerupt concediul, un concediu bine meritat, bine meritat. Însă, într-adevăr, este adecvat uh, și potrivit uh, faptul că recurgem la proceduri uh, rapide, mai ales după ce Consiliul și-a, adop- și-a adoptat poziția și avem un rezultat concret sunt de acord cu uh, criticile exprimate de dumneavoastră când vine vorba mai ales de uh, cadrul financiar multianual. Sper că anumite lucruri uh, ca urmare acestor negocieri care încep se vor îmbunătăți, mai ales că mai ales domeniile care nu pot fi compensate de Next Generation EU, dacă mă gândesc la politica externă, de exemplu. Am auzit foarte multe afirmații, declarații, am tot discutat și în uh, plenul Parlamentului European despre cât de important este să fim mai activi în, vecinătate, în vecinătatea noastră, mai ales pe continentul african, în contextul combaterii cauzelor fenomenului uh, uh migraționist și apoi în aceste condiții în care avem nevoie de un vaccin, de medicamente pentru a face față acestei pandemii, toate aceste lucruri sunt posibile doar dacă va exista și alocarea bugetară necesară. Deci eu cred că există posibilitatea ca tocmai în aceste uh, domenii să fie făcute aj- uh, ajustări. Statul de drept este o chestiune amintită de mai mulți dintre dumneavoastră și uh, Uh, doamna Piri, dumneavoastră sunteți una dintre cei a spus că există <laughs> interpretări uh, diferite. Da, fiecare se întoarce acasă și își uh, prezintă lucrurile așa cum îi poate conveni lui, însă există o interpretare a acestui document, deci există o declarație politică, se fac declarații politice, ca de fiecare dată, însă acum de fiecare, trebuie să turnăm această declarație politică, acest text, într-un cadru de reglementare legal în ceea ce privește propriile resurse financiare. Vă, vă mulțumesc pentru sprijinul exprimat astăzi, însă știm care este calea de urmat. Uh, până la urmă, uh, rămâne să vedem cât de care este uh, dimensiunea, nu doar volumul creditelor contractate pe piețe, ci și a celor care, a sum, dimensiunea sumelor care vor trebui să fie rambursate la un moment dat. Va trebui să vedem ce se va întâmpla cu uh, resursele proprii. Din acest punct de vedere a fost luată o decizie, Parlamentul are propriile păreri din, din, din, acest, punct de, uh, din acest punct de vedere. Anumite uh, surse de venituri proprii pot fi Uh, gândite uh, și implementate mai rapid, pentru altele avem nevoie de mai mult timp datorită complexității lor. Dacă mă gândesc la taxa de ajustare mm, a dioxidului de carbon la, la graniță sau mecanismul pentru această ta- uh, taxă, este o chestiune care um, este complicată pentru care vom avea nevoie de o perioadă mai lungă de timp, însă puteți să plecați de la, de la premisa că, dacă pot să spun așa, Comisia Europeană este ferm convinsă să, și hotărâtă să vină cu propuneri cât mai repede posibil. Vă mulțumesc din nou și cred că ce am reușit în, în ultimele zile a fost caracterizat pe bună dreptate de unii dintre dumneavoastră ca o decizie, ca un rezultat uh, uh, istoric, cu toate uh, Um, părțile mai umbrite ale acestei uh, decizii, însă, um, într-adevăr, eu uh, particip, um, fac parte la aceste uh, discuții de 10 ani și ritmul discuțiilor nu a fost niciodată unul atât de rapid, nu ar trebui să uităm niciodată acest lucru și în ultim apel pe care vi-l adresez. Înțeleg și pot că această nevoie și drept prerogativă a Parlamentului European de a fi implicat mai mult în aceste negocieri și uh, monitorizarea modului în care vor fi cheltuiți acești bani în următorii ani. Singura mea rugăminte este ca uh, discuțiile să se desfășoare repede, să se ajungă repede și la o decizie, pentru că timpul este extrem de important și nu ar trebui să uităm că uh, Uh, după decizia pe care o va lua Parlamentul European, vom avea nevo- va fi nevoie să fie uh, să fie luate și deciziile în statele membre. 23 de parlamente naționale trebuie să ratifice um, acest acord. Este un proces care în mod normal durează multe luni. În mod ideal ar fi bine ca acest acord să fi încheiat până la sfârșitul acestui an pentru ca, într-adevăr, în realitate de ajutoarele pentru cetățenii europeni să înceapă să um, poată fi plătită de la începutul anului viitor și nu cândva înspre sfârșitul anului viitor. Deci, în acest sens, trebuie să funcționeze solidaritatea europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri, acestei plenare, plenare extraordinare. Următoarea ședință plenară va avea loc în luna septembrie. Cu toții, dragi colegi, dragi colegi, am asistat la un moment uh, specific, uh, particular, din viața noastră, din viața uh, instituției, uh, Parlamentului European, doream să mulțumesc uh, tuturor, tuturor grupurilor politice, administrației uh, Parlamentului, interpreților din cabină. Am trecut cu toții prin luni foarte dificile și am făcut tot ceea ce am putut pentru a ne asigura ca, ca Parlamentul să continue să funcționeze. Și prin funcționarea Parlamentului European am contribuit la funcționarea Uniunii Europene. Și cred că uh, avem un rezultat extraordinar, extraordinar pentru care trebuie să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru sacrificiile pe care le-ați făcut cu toții, pentru răbdarea de care ați dat dovadă cu toții. Ne-am fi dorit mai mult, însă a fost uh, imposibil să facem mai mult cu instrumentele pe care le-am avut la dispoziție. Acum, uh, munca noastră continuă, Parlamentul și activitatea sa va fi, vor continua și va fi frumos să ne revedem la Strasburg, uh, unul din sediile Parlamentului European. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor!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 Să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 free coke. dag Peter.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

inteligență.